På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa în numele Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitate, vă urez uh, tuturor bun venit la această audiere publică din această după-amiază cu privire la situația mamelor singure. Sunt uh, încântată să urez bun venit um, atâtor participanți la această audiere. Sunt de asemenea bucuroasă să urez un călduros bun venit experților care au fost invitați la audierea noastră. Avem uh, experți cu o experiență și cunoștințe foarte bogate în acest subiect despre care vom discuta în această după amiază. De asemenea, am plăcerea să le urez bun venit reprezentanților din partea Comisiei, doamna Perez Caves, de la uh, DG Employment. Audierea noastră de astăzi se referă la situația mamelor singure și face parte din activitățile desfășurate de comisia noastră. Comisia a hotărât să elaboreze un raport din proprie inițiativă pe acest subiect. Uh, Va fi un document foarte important și de aceea mă bucur să vă pot, să, să o pot prezenta pe raportarea din partea Comisiei, doamna Matera. Dumnea ei a dat dovadă de un angajament foarte puternic față de acest subiect. Această după-amiază va fi împărțită în două secțiuni, în două discuții, două grupuri de discuții. Prima parte uh, se referă la noile situații sau noul model familial și noile provocări cu care se confruntă mamele singure. A doua parte va analiza soluții practice și strategii politice pentru a le sprijini pe mamele singure. Societățile noastre se schimbă și de aceea configurațiile familiilor se schimbă. Așadar, este foarte important să analizăm aceste schimbări care se produc în sânul societății și să luăm uh, în considerare cele mai bune soluții și cele mai bune practici în acest sens. Toate acestea cu scopul de a schimba situația din societate și de a ține seama de noile situații cu care ne confruntăm. În introducere, aș dori să vă spun că numărul mamelor singure din societatea de astăzi este în creștere. Dar trebuie să luăm în considerare faptul că din totdeauna au existat mame singure, din diferite motive. Eu însă mi-am crescut uh, alături de cinci frați și am fost crescuți doar de uh, mama mea, pentru că tatăl meu a decedat atunci când eram copii. Așadar, eu însă mi-am trăit această experiență personală a unei mame singure, mama mea. Mama mea a, reuș- a reușit să crească șase copii care au devenit uh, cetățeni model. Și cred că acest lucru s-a întâmplat în toate societățile și se întâmplă în continuare în toate societățile din diferite motive. Un singur părinte are această sarcină de a-și crește singur uh, copiii și de a-și întreține familia. Aceasta nu înseamnă că aceasta este întotdeauna o problemă sau o situație neobișnuită. Însă, uh, am văzut exemple de situații de succes. De aceea, societatea trebuie să ofere sprijin și asistență părinților aflați în această situație. Și sper că după amiaza de astăzi va aduce cu sine o dezbatere foarte interesantă și va crește nivelul nostru de cunoștințe și de experiență. Sper de asemenea că împreună vom găsi soluții comune pentru a îmbunătăți situația cu care se confruntă aceste familii monoparentale. Și există situații care necesită îmbunătățire. De aceea urez încă o dată un călduros bun venit tuturor participanților la această audiere. Mă bucur acum că pot să-i dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Matera. Dumnea ei vă va prezenta subiectul care stă la baza raportului. Vă rog, doamna Matera. Prezidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate mă alătur și eu salutului pe care l-a făcut președinta pentru oaspeții și experții care ni s-au alăturat astăzi și pentru toți colegii care sunt prezenți astăzi aici în sală. Astăzi facem primii pași înspre acest subiect al mamelor singure, un subiect care există de foarte mult timp, dar care trebuie să fie abordat astăzi mai mult ca niciodată și trebuie să folosim acest timp pe care îl avem la dispoziție pentru a găsi împreună cu experții soluții concrete cât mai repede posibil. Este un subiect foarte important pentru comisia noastră, pentru că trebuie să începem să abordăm în mod concret acest subiect. Eu pot să vă spun că cifrele statistice sunt alarmante pentru ultimele luni. Numărul de femei singure, sărace, este în creștere exponențială, mai ales în cazul femeilor care se confruntă cu un mare handicap, dacă putem să-l numi așa, și anume sărăcia. Deci e vorba de mame singure și sărace. Sărăcia devine, devine, iată, un nou element de discriminare de gen, fiindcă femeile sunt mai expuse la sărăcie față de femei. Și rezultatele sondajelor statistice, care sunt confirmate de altfel și de raportul referitor la uh, condiția mamelor cu copii mici, care ne-a fost uh, oferit de organizația Save the Children, ne arată, din păcate, că acest număr, numărul acestor femei este în creștere, nu doar în Europa, ci în uh, întreaga lume și crește foarte puternic. De aceea, Parlamentul trebuie să adopte o poziție fermă, hotărâtă, cât mai repede posibil. Și de aceea, așa cum a spus uh, doamna președintă Svensson, ne-am adunat astăzi de aici pentru a vedea care sunt sugestiile experților și pentru a începe să punem bazele acestui raport. Sunt foarte onorată de faptul că voi putea fi raportoarea pe acest subiect. Nu vreau să mai iau din timpul alocat discuțiilor. Uh, tendința mea ca italiană este să, italian este să vorbesc mult, dar am învățat uh, în Parlament să am intervenții scurte, concise și concrete, să trec direct în miezul problemei pentru a fi cât mai evidenți, cât mai eficienți posibil. Și femeile știu cât este de important să fii eficient și concret în activitatea sa. De aceea am să prezint expertele din primul grup de discuții. Primul grup de discuții se va axa pe noul model de structură familială și confruntările cu care se, uh, provocările cu care se confruntă mamele singure. Avem doamna profesor Rosana Trifileti, profesor de sociologie a familiei și politicilor sociale la Universitatea din Florența, Italia, și profesoara Laura Alipranti, director de cercetare la Centrul Național pentru Cercetări Sociale din Grecia. Am să-i dau cuvântul doamnei profesor Trifileti, profesor pentru sociologia familiei și politicile sociale. Este autoarea mai multor publicații pe subiecte relevante, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de situația mamelor singure. Aș vrea să vă spun că avem 15 minute la dispoziție pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, first of all, I beg your pardon if I want... În primul rând, îmi cer scuze pentru că nu voi vorbi în engleză. Sunt mai sigură pe mine dacă mă exprim în uh, propria mea limbă. Uh, prezentare Am să încep să fac o prezentare referitoare la acest subiect al mamelor singure. Vreau să vă spun că, exact ca și doamna președintă, sunt afectată de acest subiect. Sunt și eu o mamă singură, am trecut prin această experiență în urma divorțului, pot să spun că și nivelul resurselor financiare mi-a scăzut, însă îmi cer scuze dacă, datorită pregătirii mele universitare, am să încep să abordez subiectul dintr-o perspectivă teoretică și, uh, de altfel, există cunoștințe destul de limitate pe acest subiect. Încerc să scot în evidență întâi de toate faptul că nu trebuie să ne bazăm orbește pe cifrele statistice, pentru că uneori aceste date statistice descriu o situație care în realitate nu este chiar așa, deci nu sunt uh, chiar așa de încredere din punct de vedere al calității. Sigur, am o părere subiectivă, dat fiindcă lucrez în domeniul sociologiei și pot să vă spun că de peste 15 ani sunt implicată în activități de cercetare în acest domeniu, utilizând, sigur, instrumentele sociologiei calitative. Și rezultatele acestui gen de activitate de cercetare sunt, după părerea mea, mai clare, mai convingătoare în comparație cu uh, datele cantitative, brute, care adesea sunt uh, analizate în afara contextului. Definiția dată părinților singuri sau mamelor singure nu este independentă de culturile statistice care există la nivelul statelor membre. Este adevărat că Fenomenul acesta, așa cum a spus uh, antevorbitoarea mea, este un fenomen într-o creștere foarte puternică. Însă, situațiile variază foarte mult de la o țară la alta. Prin urmare, am să încerc să-mi structurez prezentarea astfel încât să scot în evidență acest aspect dar voi încerca să vă spun câteva cuvinte și în ceea ce privește legătura cauzală între părinții singuri și sărăcie. Sărăcie și excludere socială, fiindcă e o situație mai complexă care crește vulnerabilitatea părintelui singur în comparație cu uh, cuplul, cu doi părinți. Și aici uh, sunt implicate multe aspecte legate de calitatea vieții, nu doar sărăcie în termeni economici. Și în încheiere am să subliniez, fiindcă am avut uh, șansa de a lucra pentru Digi5, Employment și Probleme Sociale. Uh, am avut ocazia deci de a lucra la o cercetare comparativă pe 13 țări care s-a axat tocmai pe această problemă a sărăciei în acest gen de familii. Și cred că aș putea să risc să mă aventurez și să prezint câteva indicații cu privire la modul în care evoluează politicile europene, politicile din statele europene pe acest subiect și apoi poate chiar să formulez câteva recomandări cu privire la direcția care, după părerea mea, ar trebui să fie adoptată în propunerea politică. Pentru început, deci, de ce este așa de dificil să ne bazăm în explicațiile cauzei acestei situații doar pe un tip de structură familială. Întâi de toate, trebuie să știm că datele existente la nivel european tind să convergă, dar nu descriu același fenomen atunci când vorbesc despre părintele singur. Evident, Depind toate aceste lucruri și de cultura statelor despre care vorbim. Există țări care au o structură a familiei clasică cu bărbatul care câștigă pâinea familie și care continuă să prevaleze pe plan cultural și familia cu un singur părinte, monoparentală, este definită ca o, um, ca o situație anormală ne luând în considerare faptul că există mai multe forme de structuri familiale care trebuie să fie abordate în mod egal din perspectiva culturală. Acest lucru răiese pe mai multe planuri. De exemplu, Constituția Irlandei conține încă un articol în care se spune că femeile nu trebuie să fie obligate din motive economice Eh, să se ocupe de cheltuielile familiei. Și așa ceva, puțin, într-o formulare puțin mai atenuată, există și în Constituția țării mele, a Italiei. Prin urmare, pentru început ar trebui să încercăm să descompunem puțin această definiție. Ce înseamnă părinții singuri? Eh, eh, Depinde de rata divorțurilor și de rata nașterilor extraconjugale care, evident, sunt în creștere în toate statele europene, însă nivelul de creștere variază de la un stat la altul. În Europa, nașterile au crescut de trei ori din anii 80 până în anii 2000, dar în Franța, de exemplu, au crescut de patru ori, deci media europeană e trei Și Elveția, Suedia, țară pe care o creștem, pe care o considerăm mai avansată, a avut și ea o creștere a acestui număr în anii anteriori. Și trebuie să încercăm să facem o diferențiere între părinții singuri de iure și de facto. Dacă ne gândim la modul în care funcționează o familie din acest punct de vedere și nu doar la configurația oficială și anume un cuplu, doi părinți care trăiesc împreună, uh, ne dăm seama că există și mai multe familii uh, de părinți singuri care, chiar dacă trăiesc în cuplu, prin modul în care funcționează, sunt părinți singuri, în timp ce viceversa, cei care oficial pot fi definiți părinți singuri, trăiesc în cuplu. Statisticile sunt diferite din această perspectivă, dacă părinții sunt considerați sau nu în funcție de situația în care trăiesc, locuiesc sau nu cu un partener. Și apoi problema diversificării modului de măsurare a acestui fenomen consideră și pragul de vârstă al copiilor, care variază de la un stat la altul. În Italia, limita de vârstă pentru copii, atunci când se consideră că un părinte este singur, fiindcă nu putem spune că o persoană de 80 de ani cu un copil de 60 de ani este un părinte singur. Deci limita aceasta este mai crescută. Există alte state care au 16, 18, în 20, 25 ca limită de vârsta copilului și sigur asta înseamnă că există o foarte mare diversitate în abordarea situației. Au fost făcute încercări la nivel european de a controla oarecum uh, această diversitate, de a unifica abordările, însă putem spune că suntem doar în prima fază a activității grupului european. În prezent se încearcă la nivel punerea în aplicare a unei structuri comune, dar nu s-au obținut rezultate concrete pe termen lung pe care să ne bazăm în uh, activitatea noastră. Această activitate este însoțită și de o mare diversitate demografică. De exemplu, prezența fenomenului maternității la o vârstă timpurie are un impact destul de important asupra acestei situații. Țările anglosaxone, Regatul Unit, uh, Anglia, Țara Galilor, unde maternitatea precoce dă naștere la apariția acestui fenomen al mamelor adolescente, are impact asupra uh, poziției de părinte singur, fiindcă e vorba de părinți, de mame foarte tinere cu copii mici. Dacă părinții aceștia singuri însă sunt sigur în urma unui divorț, problemele pe care le-au de înfruntat sunt diferite și uh, vârsta este fără îndoială mult mai mare. Trebuie să subliniem faptul că nu creșterea uh, numerică a acestor familii este cea care indică existența unei probleme, ci este un al treilea nivel care afectează această problemă. Resursele existente la nivelul acestor familii este de asemenea, reprezintă de asemenea un element important. Prin urmare, există state unde există un nivel ridicat de părinți singuri în comparație cu uh, familiile biparentale și asta se întâmplă în cazul uh, Suediei sau Norvegiei, dar aici nivelul de sărăcie al acestor familii este scăzut, fiindcă există ajutoare de stat care ajută la reducerea riscului de sărăcie pentru acest gen de familii. În general, dacă am compara în orice stat european situația familiilor monoparentale cu familii biparentale, am putea vedea că destul de des apare problema excluziunii sociale și a sărăciei, fiindcă familiile cu un singur părinte sunt, din punct de vedere procentual, mai sărace decât familiile cu doi părinți. Ca să vă ajut să vă faceți o idee, vorbim de date Eurostat, deci cu problemele pe care le-am menționat, calitatea vieții în familiile monoparentale este cu 11% mai scăzută față de celelalte familii și cu 23% mai scăzută față de familiile care au un singur părinte care lucrează și 27% în comparație cu familiile care au doi părinți care lucrează. Acest lucru duce la rezultate foarte diverse de la un stat european la altul. Prin urmare, de exemplu, pot să vă spun că în Franța, un copil din trei, copii care trăiesc în acest gen de familii, se confruntă cu riscul de sărăcie. În Regatul Unit, vorbim însă de un copil din doi care se confruntă cu acest risc de sărăcie, sub limita sărăciei. Deci, dacă abordăm situația din punct de vedere al copiilor, al sărăciei în rândul copiilor, vedem că problema este și mai amplă în comparație cu măsurarea sărăciei la nivelul adulților cercetarea pe care am menționat-o, care s-a efectuat în 13 state europene, a măsurat pentru prima dată și a demonstrat că nu este neapărat adevărat că familiile monoparentale cu un șef de familie bărbat nu ar fi mai sărace, așa cum se credea în trecut. Acest caracter de familie monoparentală este cea care duce la apariția problemelor. Sigur, mai rar se întâmplă ca părintele singur să fie un bărbat și de aceea era puțin mai problematic să se facă aceste estimări, însă în statele nordice, unde această realitate este mai des întâlnită, se demonstrează faptul că și tații singuri sunt uh, mai săraci. Deci familia cu un singur părinte tată e mai săracă decât familiile cu doi părinți. Părinții singuri se confruntă cu o complicație a acestei probleme și anume sunt înconjurați de sau se află într-un cerc vicios sărăcie, îndepărtarea de piețe muncii, excluziune socială, dificultăți de um, continuare a formării profesionale, asta mai ales în cazul mamelor tinere singure. Și de aceea putem vorbi de această agravare mai complexă a situației cu care se confruntă. În ceea ce privește această situație pe care am încercat să o conturez și care rezultă din uh, cercetările făcute, ce pot să vă spun din, din experiența mea de cercetare, care a inclus uh, discuții și interviuri aprofundate cu mamele singure, fiindcă această experiență m-a învățat foarte mult. În primul rând, se face o descriere biografică foarte clară a acestor cercuri vicioase, dar și al impactului politicilor asupra vieții de zi cu zi a acestor oameni în toate statele, statele care au un discurs public și politic foarte bine centrat pe problema familiilor monoparentale, și chiar și în țările unde această problemă nu este chiar așa de scosă în evidență, cum sunt țările mediteraneene, chiar și Italia. Deci se vede că dacă luăm Um, situația la nivelul serviciilor sociale sau ajutoarelor sociale, vedem că numărul acestui gen de familii este în creștere. Pe baza acestor interviuri personalizate, se observă o situație pe care tindem să o uităm, și anume că această condiție de părinte singur este o etapă, o etapă în care intri, o etapă din care poți ieși, deci nu e o etichetă socială de care să nu scapi, cum se întâmpla în trecut, așa cum ne-a spus și doamna președintă. Și acest lucru apare mai ales în viața femeilor dar uh, deja începe să se manifeste și în viața bărbaților. Un alt avantaj al utilizării datelor calitative este reprezentat de faptul că acestea descriu condițiile și răspunsurile pe care le dau aceste familii la situația cu care se confruntă în parte cu ajutorul politicilor sociale, dar și prin intermediul rețelelor de sprijin informal. Mai ales familiile sărace din multe state, însă nu au acces la ajutorul social, la of- sprijinul oferit prin politicile sociale, fiindcă nu au un loc de muncă oficial sau nu au avut un loc de muncă oficial sau nu pot să obțină acele scutiri de impozit și, prin urmare, apare problema și anume cum o politică socială care dorește să aibă un impact simțitor asupra acestei situații trebuie să ia în considerare și sprijinirea formării acestor uh, rețele spontane de ajutor care se formează în jurul familiilor monoparentale, mai ales în țările mediteraneene se întâmplă acest lucru. Eu cunosc situația Italiei mai bine, dar cred că problema aceasta este relevantă și pentru Grecia, Portugalia și Spania și adesea există mai puține familii în aceste situații. Avem senzația, fiindcă nu ne gândim la faptul că ă, părinții singuri sunt partea unei familii extinse și pur și simplu aceste familii care fac parte dintr-o familie extinsă nici măcar nu sunt luate în calcul. Și de aceea trebuie să fie evidențiat și acest lucru pentru a le oferi sprijin și lor. Un alt avantaj al utilizării cercetărilor calitative, după părerea mea, este pentru că putem vedea uh, impactul politicilor, politici care se bazează pe tendințe existente în cadrul acestor familii, cum ar fi, de exemplu, dorința de a intra pe piața oficială a muncii, care este poate cel mai important subiect care apare în discuții. Deci, cum spuneam, un alt avantaj ar fi crearea de politici care să reflecte sau să răspundă nevoilor existente în cadrul acestor familii. Și o mare parte din statele, mai ales din statele din zona de sudul Europei, au familii care nu au acces la piața oficială a muncii, dar lucrează pe piața muncii, piața neagră, Italia, Grecia, în jur de 25-30% din PIB uh, se produce în economia subterană și pentru aceste situații specifice și intervențiile trebuie să fie specifice. Un alt aspect care rezultă foarte clar în urma acestor cercetări este că situația unui părinte care își crește singur copiii reprezintă și rezultatul dificultății de a găsi un echilibru între viața de familie și cea profesională. Și e un subiect care trebuie să fie abordat uh, de urgență, îndrăznesc să spun, fiindcă are legătură cu majoritatea familiilor monoparentale care lucrează doar pe uh, piața neagră sau un loc de muncă de proastă calitate și uh, asta reprezintă un, uh, o risipă de capital cultural, de capital social și dacă vrem să construim o societate a cunoașterii, cred că trebuie să începem să eliminăm acest gen de risipe. Apoi, am încercat să subliniez problemele pe care nu le cunoaștem prea bine și cum ar fi bine să începem cu bune activități de cercetare sociologice. Europa își poate permite un gen de activități de cercetare eh, cu un buget așa de mare. Deci nu trebuie să fie o cercetare doar pe un singur stat, ci uh, cu toate statele membre, inclusiv cu posibilele state candidate. Și această cercetare ar trebui să se axeze pe politicile care există, care este structura lor, prin ce diferă între ele, de ce diferă între ele. Mă refer la politici care să faciliteze trecerea de la o situație um, mai dificilă la o situație îmbunătățită, în funcție de găsirea unui echilibru între viața profesională și viața de familie, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Prin urmare, foarte repede să ajung la concluzie acum și vreau să vorbesc de câteva dintre rezultatele studiului pe cele 13 state pe care l-am menționat. După părerea mea, deja a fost inițiat un fel de proces de convergență a politicilor sociale la nivel european, în sensul că statele care uh, s-au confruntat cu problema părinților singuri mai puternic sunt astăzi mai dotate pentru a face față uh, noilor tipuri de riscuri sociale cu care se confruntă aceste uh, familii și au încercat să structureze sistemul de ajutor social în acest sens. Unul dintre cele mai clare exemple în acest sens și unul care are și o semnificație simbolică foarte importantă este faptul că dacă, de exemplu, am aborda cronologic situația statelor care s-au confruntat cu această problemă în timp, vom vedea că acestea sunt și țările care au început să-și transforme protecția socială ca o pro, um, protecție care făcea o diferență între persoanele văduve și celelalte tipuri de uh, situație de părinte singur și acum au început să includă toate aceste situații într-un set de măsuri specifice dirijate către părinții singuri în general, indiferent de cum au ajuns părinți singuri. Fie um, în urma decesului unui partener, fie prin divorț. Prin urmare, și la recomandări cred că ar fi bine să revenim mai târziu în discuții. Uh, deci, prin urmare, recomandările pot să fie făcute și în acest sens. De exemplu, una dintre măsurile pe care aș vrea să le anunț aici se referă la faptul că există state în care uh, ajutorul public de stat înlocuiește această pensie alimentară atunci când tatăl nu poate să o plătească, fiindcă acesta este un nou tip de risc social. Îmi cer scuze dacă am depășit timpul. Îi mulțumim doamnei profesor Trifileti pentru toate cele spuse și Acum propun să dăm cuvântul următoarei experte din acest uh, set de discuții, doamna profesor Laura Aliprandi, director de cercetare la Centrul Național pentru Cercetări Sociale Doamna profesor Ali Prante este membru al Comitetului Științific al Centrului pe Studii de Gen și a participat și coordonat la multe uh, proiecte de cercetare axate pe acest subiect al egalității de gen, al politicilor sociale și al vieții de familie. Vă rog uh, dacă e posibil să respectați timpul alocat, fiindcă dacă nu, um, sala nu poate interveni pentru a avea o dezbatere pe larg. Mulțumesc! Thank you very much. First of all, I would like to... Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei președinte și Comisiei FAM care m-au invitat la această audiere publică atât de distinsă. Sunt uh, a doua vorbitoare, așa că multe lucruri au fost deja spuse de antevorbitoarea mea, doamna Rosana Trifileti, care a derulat și un studiu la nivel european. Poate că voi repeta unele dintre lucrurile care s-au spus deja. Din anii 60 încoace s-au produs uh, foarte multe schimbări în ceea ce privește modelele de formare a familiei, uh, nașterea copiilor, dizolvarea familiei și așa mai departe. Aceste modificări includ uh, scăderea numărului de căsătorii, uh, numărul copiilor născuți și creșterea numărului de divorțuri. În această perioadă s-au produs și alte schimbări, precum um, schimbarea dimensiunii familiei și creșterea numărului de nașteri în afara căsniciei. Apoi uh, există și scheme familiale alternative, precum uniune consensuală, familii reconstituite și așa mai departe. Oricum, uh, viața maritală a devenit mai fragilă, astfel că structurile sociale s-au schimbat. După cum știți uh, și după cum s-a spus deja, în Europa, tot mai multe cupluri uh, constituie uniuni consensuale și tot mai multe căsătorii se încheie prin divorț. Așadar, uh, căsătoria și calitatea de părinte se decuplează tot mai mult. Multe cupluri uh, nu sunt căsătorite atunci când li se naște primul copil. Un fenomen important este că crește numărul de nașteri în afara căsniciei. În 2009, aproape 37% dintre copiii din Europa s-au născut în afara unei căsătorii. Este un, un număr foarte mare, vă dați seama. și puteți uh, să înțelegeți ce înseamnă acest lucru pentru familii. Se observă apoi uh, diferențe semnificative între țările europene. În țările scandinave, în țările din nord, avem cele mai mari rate, cele mai mari niveluri Cam 50% dintre copii se nasc în afara unei căsnicii. În Europa Centrală, cifrele sunt de aproximativ 40%. Însă acest uh, nou fenomen se întâlnește acum și în țările din Europa de Sud, unde observăm o creștere semnificativă a acestor procente. Totuși, în Grecia, nivelul este foarte mic, și anume doar 7%. Bineînțeles, există prejudecăți uh, sociale și um, absența sprijinului din partea statului care contribuie la creșterea um, acestui uh, număr și cum vă spuneam, noi avem totuși cea mai mică rată din Europa, 7%. Există probleme și legate de definiții, iar acest lucru a fost menționat deja de doamna profesor Trifileti. Există mai multe dificultăți în a măsura uh, Uh, ce înseamnă familia monoparentală, ce gospodării pot fi caracterizate astfel. Regula generală se bazează pe gradul de dependență de copil față de părinte. Familia este definită ca o gospodărie cu un uh, singur părinte și cel puțin un copil dependent. Această problemă a dependenței duce la probleme în stabilirea unei definiții. Există mai multe statistici care însă calculează diferit aceste date. Eurostat vorbește despre un copil sub 16 ani sau despre uh, cel puțin un copil între 16-24 de ani și un părinte, iar copiii sunt inactivi din punct de vedere economic, se află în faza de educație sau formare profesională. Apoi uh, există o altă definiție. Este vorba de copii care continuă să trăiască alături de părinții lor. Această categorie de părinți singuri se regăsește în special în țările din Europa de Sud și se estimează că 2% din gospodăriile din um, Uniunea Europeană uh, conțin astfel de familii monoparentale. Așa cum se spunea, acesta reprezintă cam 13% dintre gospodăriile cu copii. Totuși, procentele variază între 24% în Marea Britanie, urmată de Belgia cu 18%, Estonia 17%, Danemarca, Germania 16%, la 5% în Portugalia și Grecia, unde avem cifrele cele mai scăzute. Femeile constituie în continuare cea mai mare parte a părinților singuri, uh, iar media europeană este 90%. Există însă diferențe de la o țară la alta. Cea mai mare rată este în Irlanda, urmată de Germania, Austria, iar uh, în Grecia cifra este 91%. Majoritatea mamelor se află în grupul de vârstă 30-39 de ani. Vedeți aici și graficul și puteți vedea diferențele între țările europene. Avem de asemenea și mame singure mai tinere în Regatul Unit, în Irlanda și în Malta. Mamele sunt mai tinere decât în celelalte țări. Avem aici și categoriile de mame singure, Acestea sunt identificate în general prin referință la uh, statutul uh, civil al acestora, uh, separate, divorțate sau văduve. Fiecare categorie are propria sa dinamică și propriile sale probleme sociale care necesită măsuri sociale. Însă categoria cea mai frecventă este cea a mamelor singure divorțate. Totuși, din cauza numărului mare de nașteri în afara căsniciei, în unele țări numărul de mame divorțate este aproape egal cu numărul de eh, mame singure. Vedeți și aici eh, evoluția mamele singure sunt uh, vulnerabile în ceea ce privește serviciile sociale, pentru că acestea se confruntă cu presiuni la două niveluri. În primul rând, responsabilitatea familială și viața profesională. Impactul acestei presiuni depinde de contribuția fostului partener, de rețeaua familială și de uh, structurile de suport public. Oricum, uh, nu avem date sistematice, statistice și de aceea nu putem să facem o comparație foarte pertinentă la nivel european, așa cum spunea și antevorbitoarea mea. Aceste familii monoparentale cresc în Europa, însă acest model familial este adesea asociat cu sărăcie și marginalizare, pentru că mamele singure sunt adesea singurii, singurele care îi întrețin pe copii. Sărăcia mamelor uh, nu este legată doar de șomaj, ci și de neplata uh, pensiei alimentare de către tată. În plus, mamele singure au rate mai, uh, șom, uh, ale șomajului mai ridicate decât mamele care trăiesc cu un partener. În ceea ce privește rata sărăciei, există unele statistici referitoare la statutul familial al copiilor. Uh, copiii care trăiesc în familii cu părinți uh, singuri sunt expuși unui risc uh, mai mare de sărăcie decât cei care trăiesc în familii cu ambii părinți. Uh, procentul este 34 în Europa, comparativ cu 14% în familiile care au doi părinți, conform statisticilor din 2008. Regatul Unit și Luxemburg au procente mai ridicate, iar în Malta nivelul este cel mai ridicat. Pe de altă parte, în Europa Centrală, vedeți graficul, în Europa Centrală și de Nord, ratele sunt mai mici. datorită prezenței rețelelor familiale. Acesta este un posibil motiv. Există diferențe în ceea ce privește ratele de sărăcie, dar acestea depinde mai mulți uh, factori. Tipul de muncă, dacă mama lucrează cu normă întreagă sau cu jumătate de normă și alții. Potrivit EU Silk, părinții care nu au un loc de muncă sau care lucrează part-time au un nivel de sărăcie mai ridicat procentul este de 65%. Pe de altă parte, procentul la cei care lucrează part-time este de 30% și 15% în rândul celor care lucrează cu normă întreagă. Oricum, rețelele familiale și sociale acționează ca un tampon împotriva sărăciei. În general, Generozitatea acestor sisteme joacă un rol important în reducerea ratelor sărăciei. Acum uh, mă voi concentra pe situația familiilor monoparentale în Grecia. Acesta este un subiect uh, lăsat oarecum la marginea dezbaterii publice și cercetării academice, deși devine o realitate socială tot mai importantă. Acesta este un rezervor latent care poate provoca excluziune socială. Totuși, acesta este un fenomen în creștere datorat schimbărilor în ceea ce privește modelele familiale se are legătură de asemenea cu politicile statului și cu măsurile de sprijin oferite de stat. Apoi există și alți factori, precum uh, influența uh, familiei clasice cu doi părinți. Acesta este însă un uh, concept de familie învechit. Și uh, Există și alte servicii, alte facilități care însă sunt limitate și sunt integrate în scheme mai largi pentru familii și copii. Totuși, este un uh, lucru cunoscut că um, ambii părinți au responsabilitatea de a-și crește copilul. Mamele, faptul că mamele singure au uh, unica responsabilitate de a-și crește copiii crește riscul de sărăcie, cu posibilități uh, de scăpare limitate. De aceea este important să existe o schemă europeană pentru sprijinirea mamelor singure în funcție de nevoile acestora și trebuie acordată prioritate dificultăților cu care se confruntă acestea în viața de zi cu zi, echilibrul între viața privată și viața profesională. Apoi, uh, trebuie să existe măsuri care să fie implementate pentru mamele singure. Este de asemenea nevoie de politici specializate care să încurajeze mamele singure să participe pe piața muncii și să nu uh, se supună acestui concept de dependență. Problemele pentru copii sunt complexe, iar soluțiile sunt individualizate. Măsurile de protecție trebuie să includă servicii și măsuri de sprijin pentru a facilita situația. Bineînțeles, și criza economică a avut un impact negativ asupra protecției sociale. Sistemele de protecție socială joacă un rol de stabilizatori automați care sunt meniți să atenueze impactul asupra grupurilor vulnerabile. Din cauza crizei, cheltuielile sociale ar putea să crească, iar unele țări nu vor putea să facă față. De aceea, tot mai mulți cetățeni și tot mai multe grupuri sociale dezavantajate vor fi afectați. În încheiere, mamele singure reprezintă un caz interesant uh, însă statul modern se confruntă cu dileme și dificultăți în acest sens. Este vorba de responsabilitatea statului față de responsabilitatea individului și familiei. Mulțumesc! Grazie, Mulțumim doamnei Lipranti și pentru faptul că ați respectat timpul alocat, astfel încât putem da cuvântul acum colegelor membre al, ai Comisiei FEM din Parlamentul European. O să începem cu doamna Zita Gurmai, raportor din umbră pentru grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților în Parlament. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. ne-ați oferit o bună imagine de ansamblu asupra situației. Noi avem nevoie de date statistice pentru a ne putea face o idee despre amploarea fenomenului, iar colega noastră, Barbara Matera, va putea să valorifice aceste date, pentru că situația mamelor eh, singure este o eh, problemă în societatea noastră voi încerca să mă refer la câteva aspecte de care raportul trebuie să țină seama. Există din ce în ce mai multe situații de familii uniparentale. parentale. Deci, trebuie să considerăm că toți copiii sunt egali, indiferent de forma de familie. Și mi s-a spus aici că 37% din copii în uh, clipa de față sunt născuți în afara căsniciei, ceea ce înseamnă deja un număr foarte mare. Trebuie să Uh, ne bazăm pe responsabilitate, iar acest principiu al responsabilității trebuie să fie avut în vedere de către toți cei care întemeiază o familie. Iar uh, părinții singuri au aceleași responsabilități ca și cuplurile vis-a-vis de copii. S-a vorbit uh, de faptul că în condițiile crizei economice situația se agravează. Ni s-a spus că 91% dintre femei, de fapt, își cresc singure copii, deci situațiile uniparentale sunt suportate de către femei în primul rând. Trebuie să analizăm toate datele care sunt în clipa de față furnizate de către statele membre și uh, trebuie să fie făcute accesibile aceste date pentru noi toți. De obicei, copiii care cresc în familii uniparentale sunt mai puțin pregătiți pentru uh, a-și asuma responsabilitățile în societate. Iar din acest punct de vedere, um, lupta pentru ei este dublă dacă și situația economică este una dificilă, situația pe piața de muncă este una dificilă. În plus, femeile care își cresc singure copii au dificultăți în a strânge bani pentru a face față dificultăților economice. De asemenea, există date care demonstrează că feme- mamele singure sunt în, au o stare de sănătate mai proastă decât în familiile obișnuite. Iar în ce privește reconcilierea dintre viața de familie și uh, atribuțiile profesionale, din nou apar dificultăți suplimentare pentru mamele singure. Nu doar în timpul orelor de muncă stresul este mare, dar uh, și în afară, în uh, viața de familie. Ca atare, situația acestor mame este una disperată. Pentru a le ajuta trebuie să creăm noi programe de susținere, trebuie să găsim pentru ele posibilitate de reducere a impozitelor. Trebuie să ținem seama de faptul că acest grup vulnerabil trebuie să beneficieze de politici speciale pentru că sunt mai expuse la sărăcie și insecuritate. Trebuie să vedem care este cea mai bună practică în Europa din acest punct de vedere pentru a o folosi drept model. Am studiat o serie întreagă de cifre care demonstrează că reducerile bugetare uh, au avut un impact nefericit asupra mamelor singure. Uh, Asemenea cifre există în Marea Britanie și trebuie să ne bazăm pe valorile de solidaritate pentru a veni în întâmpinarea acestor femei și acestor copii în condițiile unor dificultăți economice și bugetare. Aș vrea să vă amintesc că a avut loc un seminar în legătură cu situația ă, părinților singuri în Europa și s-a vorbit despre măsurile necesare pentru a le facilita viața în familie, în gospodărie, ă, pentru a le facilita posibilitatea de a-și păstra locurile de muncă și capacitatea de plată. Sigur, situațiile sunt diferite de la o țară la alta. Un coleg din țările de jos a spus că în această țară mamele singure lucrează mai mult decât ar fi normal, tocmai pentru a câștiga banii necesari pentru a-și întreține copiii. Deci, trebuie să ținem seama de țări, cum sunt Slovacia, Republica Cehă, Austria, în care nu există niciun fel de măsuri care să le faciliteze viața mamelor singure. Sunt convinsă că acest subiect în comisia noastră este pe mâini bune. Avem o colegă care are toată disponibilitatea de a căuta soluții, pentru că suntem egale dacă suntem femei căsătorite sau nu. Mulțumesc foarte mult, mai ales pentru urările pe care mi le-ați făcut. Sunt sigur că în numele comisiei și comisia întreagă vă face treabă bună ca întotdeauna. Acum, doamna Marina Kudakis, reprezentanta conservatorilor și reformișilor europeni. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Eu nu sunt raportoare din umbră, dar vorbesc în numele grupului meu. Este un subiect foarte interesant și care mi este aproape de inimă, pentru că uh, un părinte singur are o sumedenie de probleme de înfruntat. Iar dacă una din familiile monoparentale sunt, de fapt, femei, atunci cu atât mai mult ne interesează rezolvarea ca fiind membre ale acestei comisii. Trebuie să ne întrebăm de ce au ajuns femeile în situația de a-și crește singure copilul. Divorțul este o cauză căsnicia, într-un anume fel, a devenit aproape demodată în zilele noastre. Dar există și femei văduve, există femei care au născut un copil fără să fie căsătorite, deci există o serie întreagă de situații. Și bineînțeles că motivul pentru care au ajuns în această situație le influențează poziția în societate fie că sunt vidove, fie, fie că sunt văduvă, fie că din alt motiv își cresc singure copilul, au de înfruntat dificultăți financiare. Dar trebuie să analizăm toate situațiile pentru a conștientiza care sunt necesitățile acestei femei. Sigur, un ajutor financiar întotdeauna este binevenit. În Marea Britanie. Există uh, teste pentru a vedea care este situația în aceste familii unipalentare. De asemenea, avem uh, anume tipuri de uh, facilități financiare pentru copii. Există posibilități de bugetare pentru minoritățile etnice, pentru persoanele cu dizabilități. Există și tot felul de asemenea grupuri dar pe de altă parte, efortul asupra contribuabililor care eh, lucrează este tot mai mare. Noi trebuie să vedem care sunt ajutoarele financiare pe care le putem oferi imediat, cum pot fi ele accesate. Și revin la o frază Uh, un concept care se folosește în Marea Britanie. desea. Este vorba despre Big Society, societatea care trebuie să intervină pentru a uh, împărtăși experiență, pentru uh, a oferi ajutor voluntar. Există, din nefericire, și fenomenul excluderii femeilor care sunt mame singure. Dacă ești văduvă, nu vei fi privită cu ochi răi, dar dacă ai un copil în afara căsniciei, riști să nu fii privită cu ochi buni. Deci trebuie să găsim modalitățile de susținere financiară directă, dar există și problemele indirecte, poziția femeii în societate, situația copilului la care ne-am referit mai puțin până acum. Dacă un copil are un uh, background familial mai puțin stabil, nu se bucură de susținerea ambilor părinți, uh, copilul de obicei suferă, este afectat. Deci ar trebui să analizăm împreună cu statele membre posibilitatea de o abordare uh, în cadrul acestui concept Big Society pentru a găsi soluții. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei Europene care va interveni pe acest subiect. Marian Parascheva, reprezentant DG Employment. Nu, se pare că mai există o colegă care trebuie să ia cuvântul, spune doamna președintă. Prin urmare, mai sunt colege care doresc să intervină. Propun să ascultăm întâi comisia și apoi celelalte colege care au cerut uh, să intervină. Vă rog. Uh, Mulțumesc pentru că ați invitat și Comisia să participe la această dezbatere. Și eu m-am implicat în analiza situației părinților în ultimii ani și de șapte ani uh, lucrez în uh, unitatea pentru incluziune socială și uh, ca atare mă interesează și acest studiu privind familiile uniparentale. Aș dori să subliniez situația în care care îi determină pe părinți să își crească singuri copiii și modul în care societatea privește aceste situații. Un alt subiect care a fost menționat și care a fost pus în evidență de către studiul care a fost prezentat de doamna Telfileti este uh, rata uh, activității locurilor de muncă pentru mamele singure. Această rată este mai ridicată în statele din sudul Europei decât în stat, statele din nordul Europei, tocmai pentru că în statele eh, din Sud, nu există alte eh, mijloace financiare din partea statului care să le ajute pe mamele singure să își crească copiii. Deci, s-au creat modele de familie care se bazează pe existența a doi părinți într-o familie. Ei bine, noi acum trebuie să ținem seama de această nouă realitate în care un singur părinte își asumă responsabilitatea creșterii copilului. Un alt subiect care a fost menționat se bazează pe faptul că această situație, mamă singură sau uh, tată singur, este una tranzitorie până la uh, rezolvare. Ei bine, trebuie din acest punct de vedere să îi ajutăm pe oameni să-și depășească dificultățile acestei situații tranzitorii sau nu. Trebuie să vedem uh, Uh, ce există în alte țări. În Franța, de pildă, este un fel de venit de solidaritate care să permită părinților aflați în această situație să um, se gospodorească mai bine, au un venit suplimentar pe lângă uh, locul de muncă obișnuit Nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer la o serie de practici pe care le putem constata în diverse țări în ce privește o susținere parentală, un ajutor. Există grupuri care s-au organizat pentru a veni în ajutorul părinților singuri și este un model care merită să fie promovat. În ce privește politicile, din decembrie 2010 avem o platformă europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și ar trebui să ținem seama în contextul acestei platforme și de mamele singure și de dificultățile lor. Pentru că în ce privește sărăcia copiilor și modul în care abordăm acest subiect depinde și de posibilitățile părinților. Iar sprijinul nostru ar trebui să se direcționeze în mod special spre părinții singuri, pentru că, așa cum s-a mai spus, în anumite țări există poate și o mentalitate care îi stigmatizează pe părinții singuri. Dar noi trebuie să creăm un statut de egalitate pentru toți copiii, indiferent de situația lor familială și uh, dacă sunt crescuți de un părinte sau de doi. Trebuie să avem o nouă strategie de gen, de altfel ea trebuie să se întindă până în anul 2015 și trebuie în cadrul acestei strategii să găsim soluții pentru a aborda corespunzător problema mamelor singure și să le ajutăm pentru că dacă nu vor dispune de un venit adecvat, nu vor putea să învingă toate obstacolele cu care se confruntă astăzi. Atât aș spune pentru moment, dar poate că voi reveni cu propuneri care au reieșit din reuniunile și seminariile pe care le-am organizat recent. Mulțumim reprezentantei Comisiei pentru această intervenție și um, o vom ruga să mai intervină mai târziu. Acum, foarte scurt, pentru colegele noastre, uh, Thompson, din partea grupului socialist, are cuvântul, dacă puteți să vă și pe întrebări. Signora președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc celor două vorbitoare pentru prezentările foarte interesante pe care le-au făcut și de asemenea uh, vreau să mă adaug și eu grupului de experți uh, din practică al mamelor singure. Mi-au plăcut cele spuse de dumneavoastră cu privire la nevoia de cercetări ulterioare și sunt de acord cu cele spuse de asemenea cu privire la complexitatea uh, structurilor familiilor de la un stat la altul. Dar există un factor determinant, după părerea mea. Când comparăm, trebuie să vedem câți copii există într-o familie când spuneți că uh, mamele din țările latine sunt mai active pe piața muncii dacă sunt mame singure decât în nord, da, pentru că au un copil și în țările din nord există doi sau mai mulți copii. Prin urmare, Cred că o mamă cu, singură cu un singur copil are o posibilitate mai mare de a-și face o carieră decât uh, o femeie căsătorită cu trei copii și soț, fiindcă nu are doar trei copii, ci trebuie să își facă și treaba de soție, uh, care ia și ea destul de mult timp. Prin urmare, subiectul e unul foarte complex și cred că numărul copiilor este relevant, uh, formarea profesională, educația. Există mulți factori în ceea ce privește determinarea situației sociale. Pot să vă dau o experiență din țara mea, din Danemarca. Pot să vă spun. Contribuțiile din partea taților pentru mamele singure nu reprezintă o chestiune la nivelul Uh, părinților, ci o chestiune între tată și stat și stat și mamă. Deci, în cazul nostru, statul plătește banii Uh, mamei în fiecare lună și statul trebuie să ramburseze banii statului. Dacă tatăl nu poate să plătească, problema e între el și stat. Și odată ce va găsi un loc de muncă, statul va deduce acești bani din venitul său. Am văzut în Portugalia și în alte țări că mamele nu primesc această alocație, femei care sunt foarte sărace și cred că dacă legislația europeană ar putea să fie reglementată pe acest subiect, s-ar obține un progres important. Un alt aspect care n-a fost menționat este cel al educației sexuale. S-a menționat aici situația Regatului Unit, al Maltei și al Irlandei, care au multe sarcini în rândul adolescentelor. În Irlanda și în Malta nu există avort oficial. Uh, în Regatul Unit, da. Deci ne întrebăm de ce există această structură. În țara mea acum există o tendință și anume vedem din ce în ce mai multe exemple de sarcini la adolescente și în ultimii 10-15 ani s-a observat că educația sexuală nu a reprezentat o prioritate. Deci nu există cunoștințe prea multe și la în emisiunile de televizor, uh, faptul că poți să fii mamă tânără este prezentată ca o alternativă la un loc de muncă. Dacă nu-ți poți găsi un loc de muncă, pot fi mamă, de exemplu. Se promovează această idee. Deci cred că la asta trebuie să lucrăm, fiindcă nu e prea bine pentru copii să-și înceapă viața cu mame adolescente. Majoritatea acestui gen de mame sunt incapabile să aibă grijă de acest copii, 1, 2, 3 copii, când ele au 16 ani. Cam asta este ce am vrut să spun. Mulțumim doamnei Thompson. Acum are cuvântul uh, doamna Costa. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei, fiindcă e un subiect foarte important la care vom contribui cu toate, mai ales în vedere uh, prezentările acestea atât de importante și de interesante, care au niște puncte comune relevante, foarte utile la uh, structurarea acestui fenomen. În primul rând, cred că trebuie să uh, lucrăm pe puncte, mai bine zis, să structurăm intervențiile sub formă de recomandări. Deci, în primul rând, credem că trebuie să existe o mai mare convergență statistică, adică să se facă mai multe cercetări pe teren, orizontale, pentru că trebuie să se vadă și care este impactul politicilor de ajutor social și trebuie să se armonizeze parametrii intervențiilor. Ați spus că există diferențe destul de mari. De exemplu, exemplu, conceptul de copil dependent, uh, vârsta care uneori, ne-ați dat un exemplu, poate să meargă până la 60 de ani, sigur exagerat, dar o vârstă înaintată, pe când în alte state e o vârstă redusă. Apoi, indicator de sărăcie, excludere socială, uh, piața muncii oficială sau neagră pe care lucrează părinții. Deci sunt foarte multe elemente pe care se pot face diferențieri și e important ca și comisia noastră să participe și, sigur, instituțiile de gen, institutele de gen trebuie să se implice în această activitate de cercetare pentru a avea o bază comună. În al doilea rând, asta dintr-o perspectivă analitică și apoi revin din perspectiva politică. Prin urmare, există date destul de problematice nu o să spunem că există o Europa cu două viteze, dar există o diferență, uh, mai ales în cazul situației mamelor tinere. Există două culturi diferite la nivel european. În nord există uh, mame tinere care au copii mici, tații și ei, la rândul lor, sunt elevi sau oricum copii tineri care nu pot să ajută mamele uh, și Întotdeauna am considerat, cum a spus și doamna Thompson, că pentru a rezolva această situație, adică a mamelor adolescente, nu e de ajuns să spui că doar informațiile uh, ar rezolva soluții, ar rezolva problema. E clar că e nevoie de, o, de ceva mai profund. Poate că există uh, și tinere care doresc să fie mame și care au nevoie de consiliere. Deci nu trebuie să ne cantonăm în niște modele caricaturale. Apoi, există două realități diverse. Uh, mai mulți tineri care au copii din nord și în sud părinți singuri singuri în urma unui divorț. Eu cred că trebuie să punem pe același plan uh, situația părinților singuri, fiindcă copiii care s-au născut în afara unei căsătorii trebuie să aibă același drepturi cu ceilalți copii și părinții, la fel. Deci, părinții și copiii trebuie să aibă acele, aceleași drepturi, indiferent cum au ajuns în situația în care sunt. Bun, asta printr-o abordare generală, dar cred că trebuie să existe și un mix de politici care să fie orientate către structurile diferite ale mamelor sau taților singuri. Și aici cred că ar trebui să intervenim și cu asta închei partea analitică a intervenției mele și Mă interesează foarte mult răspunsul la propunerea făcută de colega Thompson și eu cred că este foarte important statul, într-un fel, să acționeze în caz de girant, adică după un um, divorț, statul trebuie să garanteze plata pensiei alimentare și atunci când nu vrea să o plătească și atunci când acesta nu poate. Într-adevăr, ar fi o abordare destul de bună dar din partea cercetătoarelor cred că ar trebui să existe o, o contribuție ulterioară care să ne spună, pe lângă mixul de politici care există în prezent în Europa, după părerea dumneavoastră, că nu putem vorbi de modele, de mai multe tipuri de intervenții. Fiecare țară își poate adapta uh, tipul de intervenție în funcție de mixul de politici existent. Și dumneavoastră ne puteți spune, acolo unde familiile sunt mai extinse, există un sprijin social mai mic, pe când în nord sprijinul este mai mare. Și atunci, având în vedere cele spuse de comisie, trebuie să vedem dacă există resurse pentru rețele familiare, în rețelele neoficiale, informale, care să fie introduse și ele în sistem. Bun, și atunci, Trebuie să vedem cum se poate organiza o piață a muncii mai flexibilă, acces la diferite instrumente, concedii specifice și așa mai departe, dar și politici de recunoaștere acestor rețele de sprijin informale pentru această etapă temporară, care nu trebuie neapărat să dureze pe întreaga durata vieții. Deci trebuie să vedeți care sunt soluțiile cele mai interesante în prezent existente la nivel european, pe care apoi să lucrăm cu ajutorul raportoarei pentru a ajuta la rezolvarea acestei situații. Mulțumesc, doamnei Costa. Acum experții au cuvântul scurt pentru a trage concluziile după ce au ascultat intervențiile deputaților și reprezentantei comisiei. Vă rog, fiecare câte 5 minute, din păcate. este foarte dificil să tragi concluzii, dar într-adevăr au reieșit foarte, eh, niște aspecte foarte interesante din aceste discuții. Aș vrea să precizez câteva aspecte peste care am trecut prea repede, poate, și anume. Întâi de toate, mi se pare că revine această propunere care deja a fost formulată și anume ca Europa să imprime politicilor și o conotație culturală, adică să se ia uh, în considerare faptul că un părinte, tată, tânăr care nu este pe piața muncii sau nu are o poziție prea fermă pe piața muncii. Um, deci acest gen de tată nu doar că nu vrea să plătească pensia alimentară, dar poate că nici nu poate să o plătească trebuie să ne dăm seama că există noi riscuri sociale care apar datorită acestei transformări complexe a structurilor familiale. Aceste noi situații trebuie să fie recunoscute ca atare și să nu mai fie stigmatizate. Din acest punct de vedere, eu aș avea o abordare și mai radicală față de celelalte uh, colegi care au intervenit aici statul nu trebuie să fie doar garantul uh, plății unei anumite sume de bani care să ajute situația financiară a mamei să nu treacă neapărat sub pragul de sărăcie. Nu știm însă dacă acest lucru se poate face însă în practică există un nou tip de sărăcie de care pot fi afectați acești stați tineri și trebuie să-l avem și pe acesta în vedere. În prima mea intervenție n-am avut timp să intru în suficiente detalii și vreau să vă spun aici că da, e adevărat, statele care s-au confruntat mai de mult cu aceste probleme sunt mai bine echipate să facă față acestei situații față de statele așa zise familiste, care încă nu au o politică coerentă. Un aspect foarte important este faptul că măsurile care sunt dirijate la a ajuta situația părinților singuri, funcționează mai bine acolo unde sunt partea unei politici familiale mai complexe și coerente. În țările din sudul Europei, coerența sistemului de asistență socială nu este așa de bună se garantează în țările din nord um, un venit minim și în sud nu se recunoaște public faptul că statul trebuie să se însărcineze cu acoperirea unei părți a costurilor legate de copii. Din nou, o schimbare de ordin cultural. Toate aceste lucruri fac parte din direcția în care se îndreaptă anumite state uh, care vor să ajute oamenii să aibă câți copii își doresc, lucru foarte relevant. Iar în sudul Europei, unde natalitatea este mai crescută, acest gen de sprijin nu există. Mi se pare foarte important și din perspectiva recomandărilor ca aceste subiecte să facă parte din discursul public. ne putem gândi la anumite tipuri de politici cu cost zero, prin care, într-un fel sau altul, să se ia în considerare și această situație a părinților singuri. Fără îndoială, sprijinul acordat pentru rețelele care se autoconstituie, rețelele informale, ar fi un pas în această direcție. dar acțiunile trebuie să fie uniforme în toată Europa. În țara mea, de exemplu, mamele singure pot să-și trimită copiii la creșă dacă au pile efectiv cu asistenții sociali. Mi-e rușine să spun așa ceva și cred că nu puteți crede, dar așa ceva se întâmplă în țara mea de peste 15 ani și nu se face nimic, deși am subliniat acest lucru. Și dacă Europa poate să rezolve aceste situații și dacă poate să ajute la modificarea abordării, la modificarea acestei paradigme, am putea ajunge la rezultate concrete. Mulțumim profesoarei Trifileti pentru contribuție. Are acum cuvântul pentru a trage concluziile doamna Ali Brandi. Voi, vorbesc în, voi vorbi în limba greacă, sper să existe interpretare. Toate persoanele care au intervenit, uh, fie din sală, din Comisia FAM, fie de la prezidiu, au evidențiat uh, numeroase probleme care au legătură atât cu părinții cât și cu copiii. În funcție de situația familială a mamei sau uh, a tatălui și copiii se confruntă sau nu cu anumite probleme. De aceea trebuie să vedem care este și situația tatălui nu trebuie să ținem uh, seama doar de situația mamelor izolate, pentru că există și foarte mulți stați uh, singuri, uh, mai ales în țări precum Suedia. Am văzut unele statistici și am văzut că 26 dintre părinții singuri sunt bărbați. Deci trebuie să ținem seama de toate aceste dificultăți în uh, diferitele țări care se confruntă cu această problemă pentru a putea organiza măsuri diferențiate. S-a spus că în țările mediteraneene legăturile familiale au fost conservate și că există rețele familiale care pot adesea să înlocuiască lipsa statului. Totuși, aceste legături familiale încep să se slăbească și nu ne mai putem baza doar pe aceste legături. S-a vorbit apoi despre societate care ar putea să înlocuiască statul providență. Nu știu dacă acest lucru este fezabil peste tot, pe de altă parte, cred că această societate a cetățenilor are o contribuție foarte importantă în multe domenii, dar poate nu și în cel al protecției sociale, cel puțin în țările mediteraneene în care societatea civilă nu este atât de dezvoltată ca în alte țări. Așadar, trebuie să analizăm toate fațetele acestei situații a familiilor monoparentale. fie că părintele singur este femeie sau bărbat. Și trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte pentru a avea o abordare mai nuanțată. Poate că avem de-a face cu femei uh, văduve, divorțate sau în alte situații. Oricum ar fi, acest uh, statut de monoparentalitate nu durează neapărat la nesfârșit. Uh, poți să fii uh, părinte singur la un moment dat, după care te căsătorești. În orice caz, uh, prezența a doi adulți este foarte importantă. S-a vorbit de asemenea despre tendința nașterilor în rândul adolescentelor în Marea Britanie. Cred că există responsabilități uh, și pentru părinții adolescentelor respective statul nu poate să își asume toate responsabilitățile și uh, părinții mamei minore trebuie să își asume responsabilitatea și ei trebuie să-și aducă contribuția. După părerea mea, avem nevoie de o abordare mai globală, atât în, din partea statului cât și din partea societății civile dar și la nivel european. În Grecia, de exemplu, nu există o politică care să se adreseze doar mamelor singure. Există măsuri uh, de care beneficiază femeile ai căror copii se află în dificultate sau um, alte situații, dar nu există dispoziții care se referă doar la mamele singure. Există doar câteva alocații punctuale, de exemplu atunci când tatăl este în închisoare și nu își poate plăti pensia alimentară, dar nu există măsuri reale care să se adreseze specific mamelor singure. Mulțumim doamnei Altranti și acum trecem la cel de-al doilea grup de discuții, deci intrăm în miezul chestiunii discutate astăzi, și anume mamele singure. Mulțumesc expertelor care sunt aici alături de mine și invit pe experții pentru cel de-al doilea grup de discuții. Președinta MME, doamna Ancler de Lidekerk și președinta a, situații, a Asociației Federale a Părinților Singuri, Peggy Libiș. Am vorbit despre nevoia unei intervenții urgente la nivel european pe acest subiect, am vorbit despre diversitatea abordărilor care există la nivelul statelor membre pentru acest subiect și acum să încercăm să găsim o abordare comună astfel încât intervenția europeană să fie cât mai concretă și mai rapidă posibilă. Prin urmare, am să o prezint acum pe prima expertă, președinta MMME Europe, Make Mothers Matter, care este o organizație neguvernamentală înființată în 47 cu misiunea de a valorifica rolul mamelor în societate și la nivelul instituțiilor europene. Uh, mă folosesc de faptul că am microfonul pentru a-l se prezenta pe secretarul general al MMME, Caroline Bombasei, și acum am să dau cuvântul doamnei președinte acestei organizații. Deci 15 minute, vă rog, nu uitați, pentru intervenție. Ehm, mulțumesc, doamna Matera. Voi vorbi în franceză. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o astăzi de a exprima în fața dumneavoastră vocea acestor mame cu privire la condiția lor de mamă voi încerca să fiu atât fidelă cât și concisă în recomandările lor. Unele dintre aceste recomandări au fost deja evocate cu foarte, mult, uh, cu foarte multă elocință de antevorbitoarele mele. Așa cum a spus și doamna Matera, Mișcarea Mondială a Mamelor este o organizație neguvernamentală apolitică și neconfesională care beneficiază de statut de consultant la ONU. Misiunea sa este de a promova rolul mamelor în societate și pe lângă instanțele naționale și internaționale. Acum uh, vrem să ascultăm vocea mamelor, iar prezența noastră aici se justifică în totalitate pentru că vrem uh, să vă transmitem, să vă facem să auziți vocea acestor mame. Ele sunt uh, femei, mame și astăzi uh, mame sau cap de familie monoparentală. Din 1947, MMM le reamintește conducătorilor și decidenților politici naționali și internaționali valoarea socială inestimabilă vulnerabilă și rolul hotărător al mamelor și maternității pentru viitorul omenirii. De aceea, MMM or Europa este partenera unui um, proiect inițiat de Direcția Generală Cercetare, care se numește Family Platform. Și al uh, cărei raport final trebuie să iasă în martie 2011. Acest raport va identifica subiecte cheie de cercetare, ale căror rezultate vor servi drept bază pentru elaborarea unor noi politici europene care vor avea un impact asupra familiilor. Aceasta este, acesta este un demers uh, la care vi se va solicita și dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, contribuția. Iar noi uh, vom pune la dispoziția dumneavoastră toate cunoștințele noastre practice. În cadrul uh, Family Platform, M&M Europa are, printre alte sarcini, sarcina de a elabora un raport cu privire la situația mamelor în Europa. Pentru a realiza acest raport și pentru a fi un adevărat purtător de cuvânt al mamelor, decât să vorbească despre mame, am realizat, printre altele, o anchetă online uh, la care au participat mai bine de 11.000 de mame din Europa. Acest sondaj uh, a avut loc între februarie și august 2010 în 16 țări europene și în 10 limbi. Sunt bucuroasă să vă pot prezenta um, astăzi și să le dau uh, mamelor uh, din familiile monoparentale ocazia să vi se adreseze prin acest sondaj. Din 11.000 de mame care au răspuns, 1.500 sunt uh, membre de familie familii monoparentale. Ele ne-au vorbit despre prioritățile lor. Majoritatea sunt divorțate sau separate. Una din patru spune că nu a fost niciodată căsătorită și nu a trăit niciodată cu un partener. Una din zece este văduvă. Nu avem răspunsuri de la mame eh, singure sub 18 ani, deci nu voi vorbi despre mamele celibatare foarte tinere sau mame minore despre care s-a vorbit astăzi. Toate femeile interogate au recunoscut unanim că tranziția spre maternitate reprezintă o schimbare irreversibilă și profundă în viața lor. Ele ne spun că nu mai văd viața ca înainte. Este o responsabilitate foarte mare, o provocare imensă pentru care unele dintre ele se simt adesea puțin sau deloc pregătite. Totuși, toate vorbesc despre maternitate ca despre o enormă bucurie care merită tot efortul. Apoi le-am pus o întrebare care probabil vă va interesa și pe dumneavoastră și anume, dacă ați putea să transmiteți un mesaj comunității politice în scopul îmbunătățirii vieții dumneavoastră de mamă, care ar fi acesta? Am primit foarte multe răspunsuri la această întrebare și am uh, constatat o constantă în majoritatea răspunsurilor. Iată ce vă transmit aceste mame dumneavoastră deputaților, printre altele. Revin trei teme principale. Una, reconcilierea între viața profesională și viața familială. În al doilea rând, nevoia lor imensă de recunoaștere. Ele doresc să fie recunoscute de întreaga societate. Doresc ca rolul lor de mamă să fie recunoscut. Și în al treilea rând, doresc să aibă mai mult timp pentru a se ocupa de copiilor. Acum să începem prin mesajele care se referă la reconcilierea între viața profesională și viața familială. Femeile vorbesc despre diferențele între orarul școlar și orarul profesional. Vorbesc despre necesitatea unor structuri de îngrijire pentru copii. Vorbesc despre necesitatea unor creșe în cadrul companiilor. De asemenea, despre flexibilitatea programului de lucru. Foarte multe dintre ele solicită soluții financiare pentru a putea dedica mai mult timp copiilor reconcilierea viață profesională, viață familială, după părerea lor, nu trebuie să aibă ca scop doar inserarea profesională satisfăcătoare, ci și să uh, conducă la recunoașterea de către societate a importanței contribuției mamelor ca atare. Ele au sentimentul că nu sunt recunoscute ca mame. Ele solicită să fie susținute în acest rol fundamental pe care îl au alături de tați în educația copiilor lor, astfel încât generația viitoare să devină cetățeni responsabili. Acest rol presupune o susținere specifică atunci când mamele sunt singure. De asemenea, ele doresc mai mult timp pentru a se ocupa de educația copiilor, mai ales când aceștia sunt foarte mici. 80% dintre mame ar dori să se ocupe în totalitate de copiilor până la vârsta de 3 ani, adică până la vârsta preșcolară. Când copiii ajung la vârsta școlară, inclusiv la adolescență, ele și-ar dori să poată alege un loc de muncă flexibil sau cu jumătate de normă, care s-ar sincroniza mai bine cu programul școlar și cu vacanțele copiilor. În realitate însă nu pot să-și pună în aplicare aceste preferințe, dar doleanțele lor arată câtă importanță acordă ele rolului lor de mamă și vă solicită, vă cer să țineți seama de acest lucru. Să fim foarte clari, marea majoritate a mamelor doresc să fie active pe piața muncii, însă ele doresc, de asemenea, ca la un moment dat din viața lor să aibă mai mult timp pentru a se ocupa de familie. Vom reveni asupra realității ciclurilor de viață de care trebuie să ținem seama. În mesajele adresate oamenilor politici, mamele vorbesc despre divorț, despre îngrijirea alternativă a copiilor și despre implicarea taților în educația copiilor. Vorbesc despre necesitatea unei justiții mai bune, vorbesc despre sărăcie, violență, locuință, ajutoare pentru familie și ajutoare pentru creșterea copiilor. S-a spus și spun și eu că mamele din familiile monoparentale au o viață clar mai dificile decât mamele căsătorite sau mamele care trăiesc într-un cuplu. Totuși, ele au aceleași aspirații, același sens, același simț al importanței rolului de mamă și aceeași nevoie de recunoaștere și timp pentru a exercita aceste misiuni. Lipsa de timp și lipsa de mijloace cel mai adesea generează stres și o mai mare precaritate care are un impact asupra copiilor. Potrivit unui raport al Comisiei Europene cu privire la sărăcia în rândul copiilor, copiii din familiile monoparentale sunt într-un risc mai mare de sărăcie în Uniunea Europeană și știm că marea majoritate a, a părinților singuri sunt mame. Familiile monoparentale sunt foarte diverse fragilitatea uniunilor nu scutește nicio regiune, nicio profesie și niciun mediu social. Totuși, acestea au un punct în comun. Odată cu separarea, familiile uh, suferă o scădere brutală a nivelului de trai. Uh, mamele trebuie să-și asume toate responsabilitățile cotidiene fără să mai beneficieze de economiile de scară pe care le aduce viața în cuplu. În Europa, familiile monoparentale sunt tot mai numeroase între 68 și 2005 uh, numărul uh, copiilor care trăiesc uh, cu un singur părinte a trecut de la 6% la 16%, ceea ce reprezintă o creștere de mai mult de, 100%. Cea mai mare majoritate a acestor copii, 91%, trăiesc cu mama lor. Este așadar urgent să abordăm această problemă, nu doar pentru mame, ci și pentru copii și pentru viitorul societății noastre. Vă mulțumim așadar pentru că ați întreprins inițiativa acestui raport. Domnilor și domnilor deputați, uh, mulți dintre dumneavoastră redactează avize și rapoarte extrem de interesante care abordează dificultățile cu care se confruntă uh, mamele. Și vă mulțumim pentru acest lucru. Ați invitat M&M Europa pentru a vă propune idei și soluții practice. Iată câteva dintre acestea în afara obiectivului indispensabil de a crește numărul și mai ales calitatea structurilor de uh, primire pentru copiii mici, trebuie să se găsească soluții creatoare în mai multe domenii și am să menționez patru. Unul se referă la aspectele financiare, la TVA și prestațiile familiale, în al doilea rând pe plan economic și în ceea ce privește recunoașterea muncii familiale neremunerate, în al treilea rând pe plan social, în ceea ce privește prevenirea rupturii familiale, insistându-se pe noțiunea de timp și pe implicarea taților, dar și pe condițiile de uh, trai și pe regruparea familiilor lucrătorilor mobili. În fine, la al patrulea nivel, la nivel politic, vorbim despre integrarea mamelor în deciziile politice locale care le privesc. Voi începe acum cu planul financiar. Mamele singure al căror risc de sărăcie este mai mare, de două-trei ori mai mare decât media în funcție de țară, solicită o îmbunătățire a situației materiale. Este esențial să luptăm împotriva sărăciei acestor familii dacă vrem să prevenim transmiterea sărăciei de la o generație la alta. De aceea, MNM susține adaptarea TVA care să permită scăderea uh, cotei aplicabile produselor și serviciilor adresate copiilor mici. De asemenea, solicită ca această măsură să fie adoptată pentru că efectele sale pe termen scurt și pe termen lung vor fi importante pentru Europa. Această propunere ar trebui să facă obiectul unei recomandări a Comisiei și Consiliului și ar trebui să fie studiată la nivel european și ar trebui de asemenea să se țină seama de compensațiile aferente. Ar fi vorba de un ajutor financiar real pentru toți părinții, în special pentru mamele singure. Și uh, acest uh, semnal ar fi foarte puternic dacă Uniunea Europeană ar acorda tot sprijinul uh, părinților singuri. Se sugerează de asemenea ca statele membre să reexamineze arhitectura prestațiilor familiale pentru a permite uh, accesul la aceste prestații încă de la sosirea primului copil. Pe plan economic, uh, trebuie să se găsească soluții imaginative pentru a recunoaște importanța muncii familiale neremunerate. Este vorba de o parte integrantă a economiei și a PIB-ului care nu este cuantificată și nu este recunoscută. Această tendință trebuie să fie luată în considerare în calculul PIB-ului. Credem că in includerea muncii umane neremunerate este esențială, astfel încât societățile noastre să recunoască că bogăția lor principală este capitalul uman de care trebuie să aibă grijă cerem să se deruleze studii privind valoarea economică a muncii familiale neremunerate. Cunoașterea sau recunoașterea acestei valori ar conduce la compensații financiare în termen de pensii și muncă cu jumătate de normă. Această recunoaștere ar duce de asemenea la o mai mare implicare a taților, ceea ce reprezintă o condiție majoră pentru îmbunătățirea situației mamelor în general și a mamelor divorțate sau separate în particular. Realitatea acestei munci familiale are un cost uh, în timp uh, care nu poate fi negat. Presiunea profesională cea mai puternică, între 25 și 40 de ani, corespunde vârstei în care munca familială este cea mai pronunțată. De aceea este important să se țină seama de aceste cicluri de viață. În ceea ce privește planul social, costul financiar și uman al separării cuplurilor nu mai trebuie să fie uh, cuantificat, pentru că este foarte clar. Cuplurile trebuie să să fie susținute. Trebuie să se reacționeze și în amonte, dar și în aval. Stresul financiar și uman, lipsa de timp pentru familie fac ca relațiile familiale să fie tot mai dificile. În vremuri de criză, în strategia 2020, Europa a ales să pună accentul nu doar pe economie, ci și pe partea socială. Sperăm că în cadrul acestei strategii vor fi propuse idei inovatoare pentru susținerea familiilor. Pentru că, în momente de criză, familiile sunt uh, un amortizor sau locul de refugiu care ne permit să supraviețuim. Tot în această idee de prevenire, organizația noastră sugerează derularea unui studiu și identificarea de bune practici care să încurajeze participarea și implicarea uh, taților încă de la nașterea unui copil. Subliniem de asemenea importanța investițiilor care trebuie făcute în majoritatea statelor membre pentru a asigura condiții de trai decente familiilor cu uh, copii mici. De asemenea, este important să se instituie planuri de acțiune la nivel european pentru mobilitatea lucrătorilor, iar acestea trebuie să țină seama de uh, tiparele familiale, astfel încât mobilitatea să reducă impactul negativ al separării. De exemplu, plata uh, prestațiilor sociale datorate de stat trebuie să se facă, de exemplu, în maxim câteva săptămâni. De asemenea, trebuie să se promoveze cooperarea între țara de origine și țara de instalare pentru a permite regruparea familiilor lucrătorilor mobili. Credem că Europa trebuie să se preocupe de protejarea și susținerea familiilor pentru a preveni rupturile, pentru că familia joacă un rol important de coeziune socială socială și refugiu în momente dificile. În fine, am dorit să facem câteva sugestii politice și anume ca mamele să fie integrate în procesul decizional. Aceasta este una dintre misiunile noastre pe care o punem în aplicare la nivel local. În Franța, de exemplu, în cartierele dificile din, de la periferia Parisului, au fost create mici celule de intervenție. Mamele discută cu alte mame Uh, despre probleme de nesiguranță, violență și delinvență în aceste cartiere. De asemenea, mamele au participat la, proiectul, la proiecte de identificare a unor soluții și de punere în aplicare a acestor soluții. În comunitățile lor, mamele se preocupă de viitorul copiilor lor și în momentul de față doresc să restaureze uh, siguranța în uh, mediile în care cresc copiii. Aceasta, acesta a fost un demers eficient și am vrut să vă uh, să reprezint aici vocea femeilor, vocea mamelor. Ele vă solicită să le acordați susținerea necesară astfel încât să-și poată exercita cât mai bine acest rol de mame. Vă solicită să fiți conștienți de toate aceste aspecte și vă solicită ca să, um, să fie recunoscute. Doamnă Matera, stimați deputați, vă mulțumesc că, că mi-ați permis să, să intervin aici pentru a vă transmite părerile mamelor. Grazie, președinte. Mulțumesc doamnă președinte, Kerk, și acum următorul intervenient, președintele Asociației Federale a Părinților Singuri din Germania, Berlin, Asociația Federală a Părinților Singuri a fost înființată în 1967 ca Asociație pentru Mamele Singure. Astăzi sunt aproximativ 9.000 de membri la nivel național și reprezintă interesele a peste 3 milioane de familii monoparentale. Are cuvântul doamna Peggy Libiș. Un mix față vă rog pe cât posibil să încercați să vorbiți puțin mai lent, fiindcă avem uh, interpretare și trebuie să se poată traduce. E bine că respectați cele 15 minute, dar mai bine vorbiți 17 minute, într- însă într-un ritm interpretabil. Mulțumesc! Fast. Yes, I will. <laughs> If it's okay. I prepared in English and I uh, like to practice. Mi-am pregătit acest document în engleză. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt președinta acestei organizații, sunt directoare. Este Asociația Federală a Mamelor și Taților Singuri din Germania o organizație non-guvernamentală care a fost înființată în 67 și uh, în 2007 uh, și-a modificat denumirea, au, uh, s-au înscris în organizația noastră și alte grupuri în clipa de față din Austria, Elveția, Suedia și ne dorim în clipa de față să căutăm și alte ONG-uri de profil în statele europene. Deci această organizație federală a familiilor monoparentale își propune să vină în ajutorul mamelor și părinților singuri pentru a face față provocărilor din viață, pentru a putea să se descurce cu bugete mai mici și pentru a depăși starea de sărăcie. Din păcate, în Germania, ă, nu există o corelare între politicile de familie și politicile uh, care țin seama de uh, piața muncii în acest domeniu. Este nevoie de multe ori de a transfera uh, măsurile specifice dintr-un domeniu într-altul pentru a veni în ajutorul indivizilor. Trebuie să se producă o schimbare semnificativă în acest domeniu. Care este situația mamelor singure? Poate că există diferențe între Austria și Germania, dar există un număr destul de mic de cupluri necăsătorite care uh, îngrijesc copiii. 6,5% uh, dintre uh, mamele singure au trei copii. Vorbim despre situația mamelor singure. Tații singuri, au copii uh, care uh, depășesc vârsta de 10 ani. Iar în ce privește veniturile, mamele singure trăiesc în regiuni în care venitul lor pentru gospodărie este mai mic de 1500 de euro. Asta ă, ne demonstrează cum sărăcia a crescut în ultimii 10 ani. Vedeți în graficul nostru, în partea dreaptă, care este situația în familiile monoparentale, care este situația mamelor singure în Germania, ca și în alte țări din Europa, mamele singure sunt sărace, venitul lor este sub medie, 40% nu lucrează, trăiesc din ajutoare sociale, starea lor de sănătate este mai proastă decât în situația femeilor căsătorite. 23% este diferența de uh, salarizare pentru femei față de bărbați. Și din păcate un mare uh, procentaj dintre femeile singure trăiesc uh, în sec- lucrează în sectoare care sunt mai prost plătite decât media. În ultimii ani au fost uh, căutate motivele, neangajare, impozite mari, lipsa unor creșe pentru copii, insuficient sprijin pentru copii care duc la această stare de sărăcie. Există posibilități de plăți directe, un fel de uh, sprijin pentru copii care se acordă de către statul german în clipa de față pentru a îmbunătăți situația. De asemenea, există facilitări pentru găsirea unui loc de muncă pentru mamele singure, ca și pentru imigranți sau alte categorii sociale. Din păcate, 630.000 de persoane uh, care s-au aflat în căutare de loc, unui loc de muncă nu au găsit uh, posibilități de angajare în ultima vreme. Tocmai de aceea, pentru părinții singuri se încearcă în clipa de față facilitarea accesului la locul de muncă și 95% uh, sunt femei singure. 60 de milioane de euro vor fi puse la dispoziție în clipa de față pentru integrarea părinților singuri în piața muncii. Se oferă consultanță la oficiile de plasare a forței de muncă. aș dori să spun ceva despre plățile directe și despre programul privind locurile de muncă. Plățile directe. OECD-ul de obicei critică politica germană de creștere a ajutoarelor pentru copii. Și UNICEF-ul ajunge la concluzii asemănătoare un studiu care a fost efectuat de către Fundația Hans Böckler demonstrează eșecurile pe care politicile familiale din Germania le-au înregistrat în ultima vreme. Un motiv este că programele sunt uh, prea uh, diferite, prea dispersate. Piața, uh, proiectele privind piața de muncă au fost elaborate în ultimii 20 de ani pentru a veni în ajutorul mamelor singure, iar organizația noastră, ca și altele, consideră că ele sunt binevenite dacă însă ă, nu vor mai fi practicate asemenea discriminări de gen pentru că de multe ori femeile nu au un acces la un loc de muncă nu doar pentru că sunt mame singure, ci pentru că sunt femei. Deci trebuie să uh, promovăm cele mai bune practici în acest domeniu, chiar dacă în clipa de față nu dispunem de date statistice referitoare la aceste bune practici, nu există suficiente evaluări. Rapoarte pe marginea proiectelor care s-au aflat în derulare, în context local și regional, um, demonstrează necesitatea de colaborare mai bună cu autoritățile locale. Trebuie să ne întrebăm care sunt proiectele și măsurile cele mai binevenite pentru a veni în ajutorul mamelor singure avem un raport guvernamental care se află în clipa de față în atenția presei în legătură cu politicile de gen și, din păcate, ele demonstrează că femeile uh, nu uh, au un acces egal la locurile de muncă, mai degrabă pentru ele uh, stau la dispoziție joburile mărunte sau pe cu program redus. Este nevoie de a dispune de un program de lucru flexibil pentru femeile în această situație. Dacă abordăm lucrurile din perspectiva egalității, atunci, din păcate, în domeniul educației, sănătății, îngrijirii copilului, Um, nu există condiții egale. Noi încercăm să elaborăm studii în cadrul uh, proiectului Comisiei Europene uh, de a uh, cerceta dimensiunile necesare pentru bunăstarea familiei. Egalitatea este un obiectiv esențial într-o societate modernă în Europa poate fi înțeleasă în termen general, ca furnizând uh, fiecărui individ aceleași posibilități de acces la uh, toate serviciile sociale. Din păcate, noi nu putem constata că există un progres durabil în acest domeniu trebuie ca situația mamelor singure să fie corelată cu politica de piață, de acces la locuri de muncă, pentru că ceea ce s-a întreprins până acum nu a permis să se modifice structurile care au dus la inechitate. Există uh, o serie de instrumente politice care ar trebui să opereze în uh, acest domeniu pentru ca uh, femeile singure, mamele singure să poată face față provocărilor. Acesta este starea de fapt. Mulțumesc și acum are cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, Marian Paraschevas, DG Employment. Thank you again. Um, I would like to... Mulțumesc. O scurtă intervenție. Vreau să mă concentrez uh, pe câteva din aspectele menționate și de uh, doamna Libiș în ce privește sărăcia copiilor. Punctul de vedere al Comisiei în acest domeniu este că toți copiii trebuie să beneficieze de uh, ajutoare din partea statului, care să fie universale și care să uh, vină în ajutorul celor care se află în situații dificile. Cum sunt copiii care trăiesc în familii monoparentale sau în familii care au mai mulți de trei copii? și în care riscul de a trăi sub pragul sărăciei este mai mare. În ce privește munca neplătită, un subiect care a fost menționat, acest subiect s-a aflat timp de mulți ani în atenția direcției noastre mai ales în ce privește munca celor care prestează servicii de îngrijire, de supraveghere a copiilor sau de cei care se ocupă de vârstnici sau de persoane cu dizabilități. Este un subiect care se află în atenția Comisiei. Un alt subiect care s-a aflat în atenția noastră săptămâna trecută și în comisia dumneavoastră este legat de venitul minim. Și cred că este momentul să acționăm la nivelul Comisiei pentru a stabili un venit minim pentru toți și toate țările, cu excepția Greciei, Italiei și Ungaria, deja operează cu un asemenea venit minim garantat, dar de multe ori nivelul este atât de redus încât nu permite oamenilor să depășească pragul sărăciei. Este important să creăm condiții pentru toți să trăiască în condiții demne de viață. Iar modelul reconcilierii trebuie să fie adaptat astfel încât să permită și uh, părinților singuri să își îndeplinească atribuțiile. Există o serie întreagă de proiecte fericite, cum este proiectul GEPETO din Finlanda, din Franța, care a fost preluat și în alte state. Este vorba despre uh, facilități uh, um, pentru copii, astfel încât într-un regim de 24 de ore din 24 părinții să poată să um, recurgă la asistență pentru copii dacă este cazul. Și în felul acesta să-și îndeplinească atribuțiile părintești. Și eu sunt părinte. Și uh, uh nu trebuie să spunem este sarcina școlii să uh, îndeplinească uh, atribuții educative. Nu, suntem părinți, avem și noi sarcini în acest sens. Aș vrea să mai spun că în cadrul platformei Uniunii Europene de combatere a sărăciei, avem o recomandare privind modul în care putem rezolva sărăcia în rândul copiilor. Iar această recomandare ar trebui să fie adoptată în 2012. Cred că acestea sunt principalele subiecte uh, care ne preocupă la nivelul Comisiei în cadrul acestei dezbateri și aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că a avut inițiativa organizării acestei audieri și uh, elaborării acestui raport. Mulțumim Comisiei și acum dăm cuvântul colegilor pentru întrebări, comentarii pentru experți. Doamna Figureido, raportor din umbră, pentru GUE, are cuvântul. Muito obrigada, uh, senhora deputada. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere. Am avut în, eh, zborul cu care am venit a avut întârziere. Subiectul acesta pe care îl discutăm este un subiect important pentru că în cadrul discriminării suferite de femei, problema mamelor singure, mamelor care își cresc singure copiii, include niște probleme destul de grave. Fie că aceste mame au un loc de muncă sau sunt șomere sau poate n-au avut niciodată un loc de muncă și care își cresc singure copiii. De altfel pot să vă spun că eu cunosc un număr destul de mare de cazuri unde situația aceasta a dus la adevărate drame. În contextul actual, și aici o să vă dau exemplul Portugaliei, fiindcă cunosc situația cel mai bine, fiind din Portugalia, dar lucrul acesta este valabil și pentru Grecia, și pentru Irlanda, și pentru alte state. Deci, în contextul actual, sărăcia crește, ne confruntăm cu reduceri la nivelul prestațiilor sociale, sunt reduse alocațiile pentru copii și diferitele tipuri de alocații familiale, care au un impact negativ asupra femeilor care își cresc singure copiii, care au salarii mici, care nu au un loc de muncă stabil, prin urmare care se confruntă cu o situație destul de dramatică. Săptămâna trecută am organizat în cadrul Parlamentului un eveniment Agora în care s-a discutat subiectul sărăciei și o serie de organizații reprezentate la acea întâlnire au cerut deputaților să își manifeste indignarea cu privire la situația socială, cu privire la faptul că sărăcia uh, crește, că cresc inegalitățile sociale și că există probleme grave care afectează în special grupuri bine identificate, femei, copii, tineri. Rata șomajului la tineri este chiar peste 40% în anumite țări. Prin urmare, această situație dramatică trebuie să, să primească maxima noastră atenție și fac exact ceea ce am promis, să transmit indignarea acestor organizații față de această situație în Europa, unde constatăm o creștere a sărăciei și unde se observă că sărăcia afectează în special aceste grupuri pe care le-am numit femeile, femeile în vârstă, care de altfel reprezintă cea mai mare parte a populației în vârstă și care au pensii mici, pentru că au avut salarii mici, cauzate fie de maternitate, fie de locuri de muncă instabile. E vorba deci de femei care intră și ele în aceste statistici cu privire la sărăcie. Și după un an dedicat luptei împotriva sărăciei în Uniunea Europeană, vedem că, de fapt, sărăcia crește. Și cred că nu trebuie să ne dedicăm în dis- discuțiile noastre doar abordării unei medii, fiindcă există țări bogate în Uniunea Europeană cu o creștere economică puternică și dacă ne referim doar la valori medii, se ascund niște drame existente în anumite state unde situația este destul de gravă. Și de aceea spun că ar trebui să abordăm și această problemă a agravării sărăciei. Măsurile economice ce și sociale pe care le avem în vedere, adică acel pachet, um, nu vor face decât să înrăutățească și mai mult situația. În acest pachet nu sunt avute în vedere aspecte de coeziune economică și sociale, nu sunt avute în vedere toate aceste decalaje care există între state și alte aspecte legate de sărăcie, șomaj. De asemenea, egalitatea de gen este o situație, o expresie care nu se regăsește nicăieri în propunerile comisiei. Și de aceea, iată că avem acum o astfel de discuție foarte interesantă și aș dori să transmit anumite dintre preocupările pe care le avem. Aceste indignări, aceste semnale de alarmă care ne-au fost aduse la cunoștință de către diferitele organizații sociale active în domeniu, care au participat la întâlnirea organizată de Parlament săptămâna trecută. Și cred că ar fi o idee bună ca să avem un răspuns din partea Comisiei pe aceste chestiuni. Sigur, oamenii spun, da, astea sunt cuvinte frumoase, dar vor uh, acțiuni concrete uh, vor să nu mai vorbim vorbe goale și să prezinte măsuri concrete, un venit minim garantat, de exemplu, la nivel european. Va fi sau nu o propunere în acest sens? Astea sunt niște întrebări concrete și foarte relevante dacă vrem să combatem sărăcia în rândul femeilor, dacă vrem să combatem sărăcia în rândul copiilor, întrebări niște, niște întrebări concrete pe care le am. Mulțumim doamnei Figureido, acum are cuvântul următoarei colege, doamna Luling, grupul PP. Nu uitați, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Am și eu câteva întrebări foarte concrete pentru expertele noastre. Prima dintre ele, președinta MMME, a vorbit de niște soluții creatoare pe care trebuie să le găsim. Și ați menționat TVA-ul. Întrebarea mea este, cum vă gândiți dumneavoastră să găsim o soluție inovatoare, creatoare, care să includă TVA-ul? Există totuși niște norme europene, există un nivel minim al TVA-ului, există un cote reduse de TVA pe care statele membre pot sau nu să le aplice după cum doresc. Există o scutire de TVA în Regatul Unit pentru uh, produsele pentru copii, cărți, uh, elemente de îmbrăcăminte și așa mai departe. Și cum? La ce vă gândeați când spuneți că trebuie să fim creativi cu TVA-ul? Ați vorbit de asemenea de nevoia de a lua în considerare atunci când se calculează PIB-ul și uh, munca neremunerată, mai ales a femeilor. Cum vă gândiți să cuantificăm această activitate neremunerată? mai ales în țările unde uh, rata de neocupare în rândul femeilor este destul de scăzută. Ar duce la o umflare a PIB-ului și știți că multe dintre prestațiile sociale și plățile efectuate de state Deci plățile făcute de statele membre către bugetul european ă, se bazează pe nivelul PIB-ului. Și atunci, dacă am introduce am cuantifica această muncă neremunerată um, în calculul PIB-ului, oare nu am penaliza statele membre care aveau mai mult de plătit la bugetul european? De asemenea, ați vorbit despre plata locațiilor familiale către mamă. Asta cred că se subînțelege, mai ales uh, atunci când alocațiile familiale sunt plătite lunar mamei. Poate nu în toate țările, deci poate ar trebui să promovăm aceste bune practici. Ați vorbit de asemenea de organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor de tip grădiniță. Nu cred că trebuie să reinventăm roata aici. În anii 80 s-au făcut niște rapoarte către comisie cu privire la organizarea de astfel de servicii și cred că aceste lucruri sunt valabile și în prezent. Nu credești deci, că trebuie să reluăm totul de la zero? Dacă aceste recomandări care există ar fi puse în aplicare, cred că situația ar fi mai bună. Ați vorbit de asemenea de servicii continue, 24 din 24 de ore de îngrijirea copilor de tip grădiniță și credeți că uh, ar fi o idee bună să finanțăm astfel de servicii cu adevărat în ceea ce privește rolul mamelor. Ați spus că trebuie să aibă mai mult timp la dispoziție, că trebuie să se ia în considerare ciclul de viață dar ați spus că și trebuie să poată lucra mai mult. După părerea mea, cereți niște chestii contradictorii aici și cred că ar trebui să-mi spuneți cum vă gândiți că toate aceste lucruri pot fi realizate și finanțate în practică. În ceea ce privește statisticile privind sărăcia, vreau să vă avertizez aici, pentru că statisticile trebuie să fie citite cu atenție. Uh, dacă ne uităm la statisticile referitoare la sărăcie în anumite state membre, vedem că diferă. În Luxemburg, de exemplu, un sărac este considerat sărac pe baza anumitor standarde. Dacă îl că, luăm în considerare, de exemplu, în Franța, persoana respectivă este considerată a fi destul de înstărită. Deci nivelul sărăciei uh, variază. Există un nivel minim și un salar minim care variază de la un stat la altul. Pentru necalificați este aproape de 1800 de euro pe lună la noi și în Germania cu siguranță acest salar minim este mult mai mic, de vreo 800 de euro. Prin urmare, dacă există deputați care solicită stabilirea unui venit minim garantat la nivel european, trebuie să uh, știe despre ce vorbesc. N-are cum acest venit să fie la fel în toate statele membre, fiindcă situația în statele membre diferă. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste solicitări utopice, practic. Mai aveam o întrebare pentru experta din Germania. Știm că în Germania există o discuție intensă acum. Ce trebuie să se facă? Să se dea bani sau servicii pentru aceste prestații sociale pentru mame? Și cred că alegerea este la latitudinea fiecărui stat, dar e clar că banii care ajung la copii, chiar și prin intermediul acestor servicii, fiindcă am avut un buget cu alocații ridicate și cu cecuri constând în servicii pentru familii. Deci, în toate aceste chestiuni, trebuie să știm că se respectă principiul subsidiarității. Deci nu putem găsi un panaceu pentru toate situațiile din toate statele membre UE. Acum are cuvântul doamna Thompson și aș vrea să-i rog pe colegi să respecte timpul alocat. Mulțumesc! În primul rând, aș vrea să mă refer la intervenția doamnei Libiș. A fost foarte interesant ce ați spus cu privire la gen. Mamele uh, singure, evident, sunt într-o poziție destul de dificilă în Germania. Uh, și este adevărat. În general, femeile în Germania au printre cele mai slabe performanțe pe piața muncii nu există servicii um, de îngrijire pentru copii și sunt plătite foarte rău în Germania. În, de exemplu, în uzinele Volkswagen, bărbații sunt plătiți mult mai bine decât femeile. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu cred că un salariu minim este o soluție poate în anumite țări din Europa, dar nu în toate. Noi sprijinim uh, strategia venitului minim în Danemarca. Deci nu salar minim, ci venit minim, care trebuie să se bazeze pe calculul PIB-ului. Salarul minim ține de piața muncii. Noi cred că trebuie să ne referim la venitul minim. Și asta cred că deja există în Germania și astfel um, oricine are garantat un anumit venit pe lună. Oricum, aceasta ar îmbun- situația femeii pe piața muncii trebuie să fie îmbunătățită. În ceea ce privește politicile familiale, mă tem că pe viitor numărul familiilor va scădea. De ce? Și datorită structurii demografice când studiem uh, așa numită piața muncii, putem să studiem și structura socială. Situația din prezent uh, se extinde și anume în orașele mari numărul femeilor este mai mare decât al bărbaților. În zonele periferice lucrurile stau invers. 70% din femei au studii universitare și nu vor să se căsătorească cu un tâmplar și dacă nu se pot căsători cu cineva cu studii egale, aleg să fie mame singure, aleg adopția sau inseminarea artificială și situația este discriminatorie în țara mea. Există o legislație relevantă pentru comisie unde se spune că fiecare mamă singură are dreptul la beneficii universale duble. Dar dacă ești, ai copilul printr-o adopție sau o uh, inseminare artificială sau ești mamă singură pentru că așa alegi, atunci nu poți să ai beneficiile acestea ca toate celelalte mame singure. Și asta este o nouă tendință, așa evoluează lucrurile. Uh, și o să vedem cum, evo- cum, uh, uh, cum se vor uh, finaliza ne-ați dat niște exemple aici din Italia, unde ați spus că în loc ca statul să aibă grijă de aceste mame, familia extinsă trebuie să aibă grijă. M-am întâlnit cu o femeie din Chile, în tinerețe, o refugiată, care a venit pentru a-și reface familia cu soțul ei când a ajuns acolo, soțul ei deja se căsătorise cu altcineva și am întrebat-o, de ce nu te duci înapoi în Chile, de unde ai venit, la familia ta? Și ea mi-a spus, fiindcă dacă m-aș duce acolo, aș fi din nou sub controlul tatălui meu. Fără un bărbat nu însemn nimic acolo. Și ești controlată fie de un tată, fie de un frate și așa mai departe și cred că femeile din Europa ar trebui să aibă o opțiune în acest sens. Depinde de stat sau de bărbații din familia ei. Deci cred că ar trebui să existe un nivel de bază al uh, drepturilor în care soțul să fie obligat să plătească și femeia să poată hotărâ singură ce va face în viață. Mulțumim doamnei Thompson, are acum cuvântul, dau acum cuvântul expertelor pentru concluzie și am și o veste bună. Uh, aveți puțin peste 10 minute. Bun, deci dau cuvântul întâi doamnei președinte MMME, doamna Lideker, care are cuvântul. Intervenție fără microfon. Îi voi răspunde în primul rând doamnei Luling În această seară nu am făcut decât să vă transmit ceea ce au spus mamele prin sondaje, prin ateliere de lucru și prin munca de teren pe care o desfășurăm. am uh, transmis mesajul lor de a beneficia de mai mult timp, de a beneficia de recunoașterea lor și de necesitatea de a combina viața profesională și viața personală. Mamele doresc să muncească mai mult atunci când copiilor sunt mai mari și mai puțin când copiii sunt mici. Eu am vrut doar să vă transmit ceea ce ne-au spus mamele. Ele vorbesc despre rolul lor de mamă într-un mod foarte preocupat. Aceasta este una din prioritățile lor majore. Asta nu înseamnă că ele nu doresc să muncească. Uh, ci doar să li se recunoască faptul că pentru ele copilul este cel mai important și că există momente în care munca își va relua rolul principal. Acestea sunt niște doleanțe, pentru că este adevărat că în viața reală mamele nu pot să facă chiar tot ce își doresc, pentru că nu așa e viața. În ceea ce privește acele soluții uh, creatoare, uh, ingenioase, TVA-ul este o solicitare care a revenit de mai multe ori în mesajele transmise politicienilor. Sau s-a spus că noi creștem copiii pentru Europa de mâine, ne costă mult și nimeni nu ne ajută. Cam acestea sunt comentariile pe care le primim. Eu acum nu sunt specialistă nu știu prin ce mecanisme putem să ajungem la această situație, însă Comisia sau Consiliul pot face o recomandare pe care statele membre uh, să fie libere dacă o urmează sau nu. Și cred că aceasta ar avea o forță extraordinară în rândul familiilor. Ar însemna că familiile sunt recunoscute prin copiilor mesajul ar trebui să fie aveți responsabilitatea să-i creșteți pe acești copii, iar societatea vă recunoaște aceste eforturi. Eu nu am această soluție inovatoare, dar cei implicați în aceste mecanisme ar trebui să fie mai în măsură să o facă. În ceea ce privește munca neremunerată, ar trebui desfășurat un studiu privind evaluarea acestei munci. Acest lucru a fost făcut într-un mod uh, sporadic, dar nu, ci nu sistematic în diferite state membre. Este un lucru pe care ar trebui să-l cuantificăm sau, dacă nu, măcar să găsim niște linii directoare care să-i evidențieze importanța. Poate că ar fi bine să facem acest lucru chiar și pentru a-i cunoaște valoarea sau chiar și pentru a recunoaște acest lucru. Este foarte impresionant uh, să vezi uh, mesajele mamelor care spun că nu sunt recunoscute ele fac tot posibilul să-i crească pe copii, dar au impresia că nu sunt recunoscute. Cred că asta ar avea o valoare, nu neapărat economică, dar măcar o valoare moral, morală. Dar în ziua în care acest lucru va fi recunoscut și economic, probabil că vor exista posibilități de compensații în funcție de realități și de posibilități, așa cum spuneți și dumneavoastră, doamnă Luling. Nu am vorbit despre alocațiile familiale pentru mamă, nu am vorbit uh, despre structurile de 24 de ore, acesta este un alt subiect. Însă, în, ce, în legătură cu ceea ce spunea doamna Toms, Johnson, familiile și mamele, în orice caz, cer să poată avea mai multă grijă de familiile lor, dar nu în condiții atât de dificile. Solicitarea mamelor este doar să aibă mai mult timp pentru a se ocupa de familiile lor. Mulțumesc! Grație, grație. Acum, pentru concluzii, dăm cuvântul doamnei Libiș. Werde ich in Deutsch dați voi acum să răspund în limba germană. Aș vrea să mă refer la trei subiecte. În primul rând, în legătură cu conceptul Big Society, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. După aceea și un punct de vedere deja exprimat de către Comisia Europeană și anume um, crearea unui uh, venit uh, minim care să garanteze buna dezvoltare a copilului. De fapt, ă, acest ă, demers în Germania ă, este din ce în ce mai pronunțat ca, indiferent de condițiile familiale, un copil să beneficieze de 500 de euro pe lună. Trebuie să se creeze un echilibru um, între familiile care câștigă mai bine uh, sau uh, cele care câștigă mai puțin, în sensul că um, cei 500 de euro trebuie să parvină copilului pentru formarea sa din bugetul familiei sau um, să fie compensat de către stat. Pentru mame și tate, conceptul Big Society poate să creeze un echilibru intergenerații, fie prin contribuții din partea asigurărilor sociale, fie prin uh, contribuții din uh, partea statului. În al treilea rând, care este contactul cu organizațiile specializate în combaterea sărăciei? Noi uh, suntem un ONG membru al Conferinței Naționale pentru Combaterea Sărăciei, din Germania și suntem angajați în uh, demersurile de reducere a uh, gradului de sărăcie pentru uh, grupurile dezavantajate. Din acest punct de vedere acționăm și în ce privește politica um, în favoarea femeilor și pentru combaterea discriminării femeilor. Cel de-al treilea complex, bani sau servicii în ce privește beneficiile. în legătură cu venitul minim garantat. Este o chestiune care ține de drepturile omului, de dreptul la o existență minimă. Tocmai de aceea au fost uh, făcute aceste reglementări privind un venit minim garantat. Iar când o curte constituțională, cum, ce, cum este cea din Germania, decide că uh, trebuie să fie uh, furnizate uh, mijloacele financiare minime pentru o viață demnă, atunci nu poate statul să nu respecte aceste decizii. Deci statul în obligația sa de a respecta demnitatea umană trebuie să pună acest venit minim garantat la dispoziția tuturor. Iar în ce privește copiii, trebuie păstrată, sigur, și autonomia părinților. Ei trebuie să opteze pentru un anume tip de măsuri care să fie în favoarea copiilor lor și uh, care să fie furnizate uh, ca servicii din partea statului. Organizațiile care sunt angajate în combaterea sărăciei uh, acționează în acest sens, uh, inclusiv pentru impunerea drepturilor copiilor și drepturilor femeilor. Varmt tack för de här svaren på frågeställningarna. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri la întrebările care v-au fost adresate. Aș vrea să adaug uh, ceva la ceea ce am spus deja în legătură cu serviciile necesare. O chestiune primordială pentru familiile monoparentale este problema locuințelor. Majoritatea acestor familii locuiesc în locuințe sociale sau locuințe închiriate, și aceasta are repercusiune asupra vieții familiilor, cât mai ales asupra copiilor. Un alt serviciu foarte important este sprijinirea mamelor singure care caută un loc de muncă. Am citit un articol uh, cum că în Bruxelles există un program care se adresează mamelor celibatare care caută un loc de muncă și care participă la formare profesională. Prin acest program au acces și la un sistem de creșe sau de grădinițe. Apoi există rețeaua europeană pentru combaterea sărăciei, care s-a ocupat foarte mult de această problemă. Apoi se pune problema accesului la energie. Sărăcia energetică este un aspect care are multe implicații asupra situației familiilor monoparentale și părinților. Deci sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute în ceea ce privește accesul la servicii. Apoi, nu salariul minim este problema, ci venitul minim. Uh, este o prioritate, așa cum spunea și doamna din Danemarca. Există statistici, există și un obiectiv uh, concret în cifre pentru a reduce sărăcia până în 2020. Dar acest obiectiv poate fi utilizat de statele membre așa cum doresc acestea, pentru că există trei indicatori care ar putea fi utilizați. Dar există totuși un demers de manipulare. Poate că Acum este un succes că am obținut o reducere a sărăciei la nivel european, însă acest uh, nivel trebuie să fie și pus în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu suplimentar. Acum uh, voi da cuvântul raportoarei noastre, doamna Matera, care va face un rezumat. Vă rog. Grație, prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, vorbesc în calitate de raportor. Și principala principalele eforturi vor fi axate pe un răspuns eficient și la timp oferit acestor mame singure. Am auzit astăzi intervenind multe colege care au subliniat problemele existente sau um, probleme conexe cu um, faptul că unele persoane sunt mame singure, cum ar fi sărăcia în rândul copiilor. În comisie avem uh, dezbateri pe acest subiect și trebuie să vedem care este activitatea care trebuie făcută pentru a redacta un bun raport. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, vreau să le mulțumesc tuturor experților și colegelor deputați va fi foarte important uh, pentru mine să reflect toate cele spuse în raport în următoarele zile se va concretiza deja activitatea. De fapt, o să încep chiar astăzi și contribuția dumneavoastră va fi eficientă. Pentru a combate sărăcia de gen, trebuie să vedem care este structura forțelor sociale în familii, în societate și pe piața muncii. Trebuie să înțelegem condițiile și discriminările de gen prezente în um, sistemele noastre statale prin urmare, căile care au dus sau problemele care au dus la situația actuală și ce trebuie făcut pentru a inversa lucrurilor. Uh, probleme legate de locul de muncă, prestații sociale reduse, imposibilitatea de a concilia viața profesională cu cea personală, Apoi, faptul că familiile monoparentale întotdeauna au un singur venit, toate acestea sunt lucruri care duc la creșterea sărăciei în rândul familiilor cu un părinte, femeie, cu un copil, mai rău dacă sunt mai mulți copii. Am discutat mai multe structuri familiale existente astăzi, am abordat lucrurile din mai multe puncte de vedere, statistic, social, practic. Am ascultat contribuțiile unor cercetători care de mult timp deja ne ajută, ne sprijină și ne furnizează informațiile pe care noi, parlamentarii care reprezentăm reprezentăm poporul, în acest caz poporul la 27 de state membre diferite, avem nevoie și eu personal mă voi folosi de aceste informații. Soluțiile concrete pe care le-am auzit astăzi a fi propuse uh, sunt într-adevăr numeroase trebuie să se promoveze uh, înființarea de astfel de resurse care să ajungă, să ajute mamele, um, apoi posibilitatea de a găsi locuri de muncă mai flexibile pentru a le oferi acestora posibilitatea să se ocupe de copiilor și servicii de îngrijire a copiilor chiar și pe duranța, durata vacanței uh, copiilor. Trebuie de asemenea să ne ocupăm și de tați care după divorț nu se mai ocupă de copii nici financiar, nici din punct de vedere al educației lor. Apoi, colegele și experții au spus că de multe ori, um, după divorț, există o scădere a nivelului de viață și deci apare excluderea socială, nu doar pentru femei, ci și pentru copii, care nu mai au așa mare ușurință în a avea acces la servicii sau um, li se pare mai greu să se implice în viața socială și nu mai pot participa la mersul societății. Cu toții vorbim despre îmbunătățire, de despre creștere continuă. Strategia UE 2020 vorbește despre noi oportunități pentru tineri. Eu sunt membra Comisiei Buget. Ehm, dar în strategia aceasta noi investim foarte mult și strategia se axează pe tineri. Și iată că astăzi am putut să discutăm și despre obstacolele cu care se confruntă acești tineri. Și noi, care reprezentăm cetățenii, avem ocazia acum să ne aducem o contribuție eficientă la rezolvarea acestor probleme. Dar noi, în cadrul comisiei noastre, și sunt mândră că sunt vicepreședinte acestei comisii împreună cu colegele mele, încercăm întotdeauna să facem tot ce se poate, fiindcă suntem femei și fiindcă, așa cum am spus la începutul intervenției mele, uh, suntem foarte concrete, uh, foarte pragmatice și vrem să vedem cum se poate îndeplini un obiectiv odată ce el este stabilit. Acum am să mă opresc în intervenția mea. Aș fi vrut să prelungesc discuția, dar cred că mm, timpul se apropie de sfârșit, timpul alocat întâlnirii, așa că nu o să mă mai lungesc. Am reținut toate cele spuse aici. Încă de astăzi am să reflect aceste lucruri în redactarea raportului. Mulțumesc pentru prezența, mulțumesc colegelor tuturor și cred că pot să spun că se încheie lucrările. O seară bună tuturor! Då vill jag tacka Mrs. Matera och... Ehm, Mulțumesc și eu, doamnei Matera. Doamna Matera a vorbit eh, în final inclusiv despre investiții în economie și inclusiv despre preocupările Comisiei pentru Bugete, pentru că este membră și a acestei comisii. Dar eu aș spune că cea mai importantă investiție este cea pe care o facem în copiii noștri pentru uh, că trebuie să realizăm cât de mare este valoarea copiilor noștri, uh, cât de important este ca ei să crească într-o societate în care toți uh, se bucură de respect și de posibilități egale aceasta este cea mai bună investiție în viitor pe care putem să o facem. Și cred că în acest spirit trebuie să încheiem discuțiile de astăzi. Să ne gândim la copii și la posibilitățile de dezvoltare pe care le creăm pentru ei. Ne bucurăm că în cadrul Comisiei vom putea să colaborăm uh, în acest domeniu și pe viitor cu doamna Matera și cu raportorii din umbră pentru a realiza un raport de valoare, pentru că el se ocupă de viitorul nostru. M-am bucurat că astăzi am avut posibilitatea să organizăm această audiere, să ascultăm aceste prezentări din experiența expertelor noastre. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru intervențiile sale. Îi mulțumesc doamnei Matera și tuturor colegilor dar și secretariatului pentru activitatea desfășurată pentru organizarea audierii de astăzi. Și mulțumesc și interpreților pentru că și ei ne-au facilitat înțelegerea. Mulțumesc tuturor!